So, schönen guten Morgen. Bună dimineața, văd că nu e toată lumea punctuală, n-au venit fix la ora 9, așa că vă spun bună dimineața. Trebuie să vorbesc lent în această dimineață și de aceea vă spun că astăzi uh, dispunem uh, de toate limbile, cu excepția croatei și a irlandezei. Avem și un grup de vizitatori la invitația doamnei Sander, uh, reprezentanți ai uh, Federației Naționale de Transporturi Rutiere. Sper că am pronunțat bine în franceză și așa că plănuim astăzi uh, să nu mai întârziem ca să eh, terminăm la 16.30, pentru că apoi trebuie neapărat să fie reuniunea coordonatorilor imediat după. Deci, trebuie să fim punctuali. Iată, deci, trebuie să adoptăm eh, procesul verbal eh, al reuniunii din 17 martie. Nu au fost obiecții și acum aș vrea să spun la punctul 4, bugetul Uniunii pe 2017, toate secțiunile și salut aici pe Jens Geier ca uh, raportorul uh, pe fond pentru uh, buget, pentru raportul pe buget. Din păcate, domnia sa e undeva în trafic, e blocat în trafic și nu poate veni la timp. De aceea Uh, o să vă povestesc ceva ce vreau să vă povestesc. Nu putem uh, avansa nici alte puncte uh, de pe ordinea de zi, pentru că altfel se dă peste cap, astfel s-ar da peste cap cu totul programul. Nici nu pot să vă prezint raportul domnului Gaier, așa că vă rog să dați dovadă de puțină înțelegere. Trebuie să așteptăm până vine colegul Gaier și întrerup puțin ședința dar vă rog, cei care ați venit să rămâneți, pentru că uh, n-aș vrea când reluăm să fim și mai puțini. Mulțumesc! peut pas faire le point 5 en attendant? Non? Nu putem să ne ocupăm de punct, să discutăm punctul 5, ehm, așteptând raportorul pentru punctul 4? Ja, ähm, wir haben, wir haben keinen der heute Vormittag vorgesehenen Berichter. Niciunul dintre raportorii prevăzuți pentru această dimineață, în afară de mine, nu sunt prezenți. Am putea devansa punctul 5, dar uh, n-ar fi chiar așa de bine, pentru că raportorii din umbră pentru Uh, raportul meu nu sunt prezenți, deci n-ar fi bine. Dar o să discutăm și o să încheiem rapid subiectul. Se pare că raportorul la punctul 5 e pe cale să sosească. Deci s-ar putea să mai dureze totuși destul de mult. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nu... Dragi colegi, iată, domnul uh, Gaier a reușit să se elibereze din ambuteiaj și fiindcă tot ce e sub jumătate de oră e o mică întârziere, iată, în sfârșit putem începem cu punctul 4, bugetul general al Uniunii pentru 2017, toate secțiunile și Uh, îl salut pe domnul Jens Geier, raportor căruia îi și dau uh, cuvântul fără a mai întârzia, astfel încât să mai recuperăm din timp. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi cer scuze încă o dată colegilor și colegelor pentru întârziere, care, din păcate, m-a împiedicat. Iată, am ajuns la 9 și jumătate în Parlament. Cum spuneam, îmi pare tare rău că am întârziat. Și acum voi încerca să vorbesc repede, să vă prezint repede, ceea ce probabil va fi greu pentru interpreți. În ceea ce privește bugetul pentru 2017, în momentul uh, publicării proiectului de buget, pe 25 mai, începe munca adevărată pe acest proiect. În legătură cu procedura, pe scurt, proiectul de buget va merge întâi la Consiliu, care va discuta conform instrucțiunilor și liniilor uh, sale directore și apoi Parlamentul se va ocupa de propunerea din partea Consiliului. Deci noi vom lucra pe baza proiectului de buget propus de uh, Consiliu, prelucrat de Consiliu. Uh, am stabilit și noi la Strasburg propriile linii directoare și sunt convins că o mare parte comisiilor Parlamentului vor uh, urma uh, acest, urmări acest uh, proiect de buget și uh, sunt, știm că sunt unii uh, la Consiliu care consideră că este vorba de business as usual, dar uh, noi știm că e o situație excepțională. Avem acum uh, bugetul curent în, ca, în rubrica 3, politică internă și rubrica 4, politica externă, marje care folosesc plafoanele superioare pentru Um, a face față urmărilor uh, crizei migranților. Așadar, la rubrica 4, politică externă, s a mobilizat toate fondurile disponibile ca să se combată uh, efectele crizei refugiaților, pentru a susține țările vecine Siriei, pentru a alimenta trust fondurile și pentru a asigura um, servicii educaționale pentru copiii refugiaților și așa mai departe. Iar la rubrica 3 am făcut același lucru cu fondul pentru azil și migrație, dar și cu instrumentele pentru asigurarea siguranței la frontierele externe. Pentru că într-un sistem cu uh, granițe deschise, Um, să putem gestiona situația cât mai bine cu mijloacele um, disponibile. Eu am crezut când am citit documentul că m-am înșelat, că am ales alt document. Pentru că se repetă situația din bugetul curent. Ici și colo s-au schimbat mici detalii, dar, practic, propunerea, uh, propunerea Consiliului este aceeași ca și anul acesta. Bugetul să fie la fel, adică să se folosească uh, fondurile până la uh, plafonul superior, iar noi dorim să rămână și o rezervă pentru situații neprevăzute. Iată, deci, nu avem niciun motiv, nicio justificare pentru ca uh, bugetul deja mobilizat să se fi schimbat așa de mult încât uh, să trebuiască în 2017 să uh, găsim alte fonduri. Um, noi sperăm să se liniștească situația din Siria, astfel încât să ajungem poate la un armistițiu și eventuale soluții pașnice în continuare și să se reconstruiască această țară. Dar acest lucru nu pare să fie încă la orizont. Deci va fi nevoie în continuare de susținerea uh, refugiaților și de punere la dispoziție de fonduri. Cred deci că vor apărea disensiuni în procedura privind acest proiect de buget. Situația economică s-a îmbunătățit pe aici, pe cole, la nivelul uh, Uniunii, în ansamblu. Încă mai avem uh, de plătit 8 miliarde din bugetul Uniunii pentru a garanta uh, Uh, investițiile EFSI să fie garantate, deci mai avem ceva de făcut, pentru că până acum am dat numai 3,3 miliarde din buget, deci mai avem o provocare să găsim acești bani în buget și în principiu eu consider că ar trebui să mobilizăm toate instrumentele din buget pentru a ne a, uh, respecta angajamentele politice. ca să creăm plus valoare europeană în cheltuirea bugetului, uh, s-au propus uh, orientări generale ca la rubricile 1A și 1B să avem o corelare mai bună cu uh, previziunile economice. Ultimele previziuni din toamna lui 2015, precum și raportul anual de creștere, trebuie avut în vedere, există și semestrul european, care prevede modificarea anumitor structuri uh, din statele membre. Acestea ar putea fi liniile călăuzitoare pentru discuția despre acest buget. Vă rog să nu înțelegeți că nu vreau să preluăm ca atare poziția Comisiei, uh, nu se poate să facă Parlamentul acest lucru, nu trebuie, dar trebuie să discutăm, să hotărâm și să vedem dacă uh, primim o atribuire țintită a mijloacelor financiare europene în acest uh, buget, astfel încât să creăm cu adevărat o plus valoare europeană. Dragi colegi, bineînțeles, Uh, trebuie să ținem seama și de uh, ce am spus în trecut, adică să fim atenți la inițiativa privind ocuparea tinerilor, care a lăsat un loc gol în uh, buget, pentru că Comisia a propus ca mai întâi să fie evaluată această inițiativă și apoi să, vadă, să se vadă dacă trebuie păstrate alocările de lucru care Uh, nu era, uh, după părerea noastră, neapărat valabil, deci va trebui să vedem, să studiem cu atenție și să vedem ce concluzii tragem în legătură cu bugetul, cum ar fi mai bine să dispunem fluxurile financiare. De asemenea, trebuie să fim atenți la strategia privind combaterea sărăciei în Uniunea Europeană. Uh, e vorba de strategia Uh, noastră să combatem în primul rând sărăcia în rândul tinerilor. Uh, deocamdată nu mai suntem în situația în care să uh, ne confruntăm cu probleme foarte mari, dar trebuie susținute eforturile E vorba mai mult de politică decât de partea aspectele tehnice și sper că uh, în discuțiile de azi și mâine, deocamdată nu o să hotărâm nimic, dar o să vedem uh, uh, ce se întâmplă și cu facturile neplătite, să avem o idee despre cum o să discutăm. Să vedem cum se refac fluxurile de numerar aproape de la sine. Um, iată, am venit aici, astfel am venit aici să discut cu cei din uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a arăta cam care e situația cu bugetul. Mulțumesc! Mulțumesc! Intrăm deci direct în uh, discuția cu raportorii din umbră, din partea PPE nu avem nicio comunicare nominală. Elizabeth? Doamna Moran Chartier, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului uh, pentru buget, uh, pentru faptul că ne-a descris situația în mod sincer și realist. Doresc să-i mulțumesc pentru asta. Din modul în care ați descris situația, se vede clar că acum sau niciodată este momentul în care Parlamentul trebuie să se afirme, să-și afirme clar poziția în fața voinței sau poate lipsei de voință a Consiliului. Și, din acest punct de vedere, noi vă sprijinim 100%. Nu putem uh, să continuăm cu business as usual, să campăm pe poziții de principiu, pentru că condițiile s-au schimbat și uh, faptul că echilibrul general nu mai este cel care a fost, trebuie să se regăsească și în buget. Sunt lucruri care ne preocupă mult pe noi, mai ales aici, la Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, dar care preocupă, cred, toți colegii din Parlament și din diferitele grupuri politice nu mai putem să continuăm să lucrăm ca în anii precedenți, lucrând la bugetele din anii precedenți, pentru că fluxul enorm de refugiați și de imigranți a modificat complet nevoile și uh, modul în care trebuie să reacționăm noi la aceste nevoi noi. Deci, să continuă să ne spună să lăsăm marjele, să nu folosim marjele, nu mai, nu mai poate fi acceptabil. Și în ceea ce privește Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, un lucru mi se pare foarte important de reținut. Avem bugetul pentru 2017, dar, pe de altă parte, vom avea și revizuirea politicilor plurianuale la jumătatea perioadei și va trebui să fim foarte atenți să folosim aceste două pârghii pentru a ne atinge obiectivele. Ce ne preocupă pe noi? Întâi, Fondul Social European, care este pârghia de integrare profesională. Nu e așa un instrument oarecare. Integrarea profesională ne permite să luptăm împotriva sărăciei, permite reinserarea socială, uh, deci este indispensabil să apărăm Fondul Social European. În cadrul Fondului Social European, inițiativa pentru tineri este doar um, partea aparentă a icebergului. Garanția pentru tineri este importantă, este politica de fond. Vă aduc aminte faptul că inițiativa pentru ocuparea tinerilor reprezintă doar pârghia de sau instrumentul de comunicare a unor șefilor de state și de guverne, dar politica de fond care ne permite să luptăm, așa cum spuneați, împotriva sărăciei copiilor, este integrarea profesională a părinților lor, deci Fondul Social European. Și în Fondul Social European, ă, deci Fondul Social European și în cadrul lui Garanția pentru Tineri, trebuie apărate și dacă dorim o integrare profesională a refugiaților după ce le-am validat diplomele, după ce le-am calculat echivalențele, nu în marșe trebuie să căutăm fonduri pentru aceasta. Este o poli- adevărată politică. Și deci eu sunt foarte pornită și PP-ul va fi foarte atent la Comisia Emplă și Afaceri Sociale pentru că această politică de integrare profesională să fie una efectivă, pentru că dacă nu, vom rămâne în cadrul politicilor de asistență uh, care sunt un fel de proteză pe un picior de lemn, sunt folosite când nu mai avem altă soluție. Noi dorim o adevărată integrare profesională. Uh, Mulțumesc pentru SND, domnul Prinski. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu ceea ce au spus domnul Gaier și doamna Laurent Chartier. Și anume că nu mai putem continua așa, business as usual, cu bugetul 2017. Permiteți-mi, domnule președinte, să uh, vă împărtășesc o preocupare. Uh, spunem că nu mai putem continua așa, dar există tendința să se continue ca până acum. Și aici, în ultima vreme, Parlamentul și celelalte instituții au discutat mult despre securitate, despre securitatea frontierelor, despre modul în care Uniunea Europeană poate să fie mai fermă în aplicarea unei combinații de morcov și bețe în politica ei de apărare, dar trebuie să înțelegem că ocuparea și resursele sociale au multă legătură cu securitatea, cu nivelul securității din Uniunea Europeană și din vecinătatea ei. Nu doresc să extrapolez prea mult, dar Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale trebuie să joace un rol de lider în dezbaterea din Parlament și um, pe lângă Consiliu pentru a aduce în atenție acestuia poziția Parlamentului. Sunt lucruri foarte urgente și este o perspectivă diferită în care ne încadrăm preocupările. Și acum câteva aspecte mai specifice. Întâi, eu cred că trebuie să încercăm să explicăm și Comisiei că acest joc de a tăia unele plăți uh, dintr-un loc și apoi uh, a încerca să le reintroducem, uh, nu e deloc o strategie serioasă. Sumele prevăzute trebuie să fie confirmate și Um, trebuie să fie disponibile ca atare, să nu ne tot jucăm cu ele în negocieri. Și sunt de acord că este urgent să se găsească fonduri pentru Fondul Social European. Există sentimentul că în 2016 presiunea asupra acestui fond nu e prea mare, dar e evident că va fi nevoie de multe plăți din acest fond în 2017 și în poziția noastră trebuie să subliniem acest lucru. Pentru că are legătură și cu punctul următor, punctul 5, trilogul. Și, bineînțeles, și fondul pentru uh, persoanele cele mai sărace, care de asemenea a fost uh, subfinanțat, uh, dar și garanția pentru tineri, uh, sumele pentru lupta împotriva, lupta împotriva sărăciei copiilor. Toate aceste fonduri trebuie să fie finanțate suficient. Și așa cum a spus Jens Geier, avem o rezoluție a Parlamentului adoptată pe 9 martie în legătură cu liniile directoare pentru bugetul pentru 2017, secțiunea 3. Aici, la liniatul 12 um, și 13, se spune clar ce așteptăm din partea Comisiei în legătură cu aceste priorități ale noastre. Jens Geier a vorbit despre uh, Uh, pericolul ca din nou facturile să se acumuleze la sfârșitul uh, perioadei multian, de planificare multianuală și nu trebuie să uităm acest lucru când discutăm despre bugetul 2017. Și trebuie să subliniez de asemenea instrumentele speciale, fondul de ajustare la globalizare și uh, creditele de plăți pentru acesta și care trebuie să fie calculate dincolo de plafoanele din cadrul um, financiar multianual. Și acesta este un subiect de care ne vom ocupa în revizirea la jumătatea perioadei, dar trebuie să spunem acest lucru clar și în cadrul bugetului pentru 2017. Deci, uh, dacă creditele de plăți sunt deasupra plafoanelor, și angajamentele trebuie să fie deasupra plafoanelor. În ceea ce privește propunerile de uh, acțiuni pilot și uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, cred că trebuie să avansăm propuneri clar justificate și grupul SCD va face astfel de propuneri. Mulțumesc! Ulrike Trebezius. Ulrike Trebezius, da, mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc domnului raportor, domnul Gaier. A spus uh, chiar el însuși că așteptăm propunerea comisiei. Și acela va fi momentul când ne vom putea pronunța. Domnule Broc, vă rog, mă lăsați să vorbesc? Mulțumesc. Așadar, proiectul de aviz Uh, include multe cereri de programe și finanțare, oricum uh, lucruri pe care o să le negociem și o să mm, fim atenți la implementarea lor. În 2010 uh, s-a, s-a introdus ideea plus valorii europene, adică măsurile europene ar trebui să fie mai eficace decât cele luate de statele membre la nivel național și de aceea este urgent ca acest Parlament să respecte aceste îndatorire, adică um, Uniunea să își poată menține astfel și sprijinul cetățenilor săi. Mai concret, uh, susținerea IMM-urilor prin programe cum ar fi COSME, mi se pare o idee foarte bună, o bună evaluare ar fi necesară și, de asemenea, continuarea abordării um, de alocare de mai multe mijloace. Apoi, uh, șomajul în rândul tinerilor, inițiativa aferentă e deja menționată de domnul raportor și eu aș mai uh, sublinia încă ceva și aș propune ca eficacitatea acestor măsuri să mai fie evaluată odată înainte de a se mai da bani suplimentari. Apoi, Raportorul s-a referit, bineînțeles, și la combaterea sărăciei și la garanția pentru copii, lucru uh, care e greu de contrazis, e greu să spui că nu ești de acord cu susținerea și ajutorarea copiilor, însă nu e clar în ce formă să se facă acest lucru și cum să se financeze. Și aici aș dori și mai multă claritate. Și în încheiere, toți au menționat uh, criza refugiaților și considerăm că ar fi posibil ca pentru combaterea efectelor acestei crize, Fondul European de Ajutor uh, pentru persoanele cele mai defavorizate să contribuie la uh, finanțarea măsurilor, pentru că oricum nu a dus la rezultatele dorite până acum. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ALDE, Marian Arkin. Thank you and thank you to the rapporteur. Mulțumesc, mulțumesc domnului raportor uh, pentru explicațiile sale din această dimineață și pentru faptul că ne-a prezentat uh, perspectiva dânsului. Nu pot să nu fiu de acord uh, cu cele spuse până acum. În principiu, într-adevăr, situația s-a schimbat și toată lumea spune că lucrurile nu mai pot continua așa. Eu însă Încerc să văd ce putem face noi concret pentru a ne asigura că nu mai continuăm cu business as usual. Mm, sunt de acord cu domnul Pirinski când uh, spune că nu mai trebuie să uh, luăm de aici, să punem dincolo, să lăsăm sumele la buget așa cum au fost ele uh, prevăzute, dar că e nevoie de schimbări radicale, pentru că lucrurile s-au schimbat radical și deja bugetul nu mai rezistă. Criza refugiaților are impact asupra multor domenii și mai ales asupra bugetului. Bugetul nu este făcut pe, să facă față acestei situații. Doamna Mohan Chartier are dreptate. Putem folosi instrumentele existente, cum ar fi fondul social și și uh, așa mai departe, dar aceste fonduri pot fi utile, dar nu sunt suficient finanțate pentru a face față situației. E nevoie de fonduri suplimentare și um, flexibilitatea existentă nu e deloc suficientă. Este pe departe insuficientă pentru a face față situației. Și poate vorbesc cu mine însă. Dar eu nu știu cum putem să revenim aici peste un an și să spunem, da, am reușit să facem ce era de făcut în legătură cu cutare și cutare lucru. Uh, sunt interesată ce au de spus ceilalți colegi în legătură cu acest aspect. Apoi, domnul raportor a vorbit despre țintirea, despre, despre intervenții țintite, țintite din finanțarea europeană în mod inteligent. Într-adevăr, trebuie să evaluăm modul în care cheltuim banii pentru a ne asigura că există o valoare adăugată europeană, cheltuim aceste fonduri în mod inteligent nu doresc uh, să anticipez uh, acum punctul următor privind mandatul, așa că mă opresc aici, dar am ținut să vă prezint aceste idei. Mulțumesc pentru verzi. Nu s-a nominalizat niciun raportor. Se pare că nu se înscrie nimeni la cuvânt. Atunci FDD n-a numit de asemenea și ENF, doamna raportor, nu e aici. Și rămâne domnul Mata. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, m-a impresionat mult ce a spus domnul raportor general și îi mulțumesc. Ceea ce spune domnul raportor mă sperie. Uh, toți colegii au vorbit despre business as usual, adică trebuie făcut cu tare și cu tare lucru, uh, facem câte puțin în fiecare și uh, practic nimic. Știam deja și se confirmă că la categoria 4 și 3 bugetele mm, până la sfârșitul lunii aprilie sunt consumate din cauza gestiunii fluxurilor migratorii. Și de aici vine o întrebare. Ce facem în celelalte luni care au mai rămas? Continuăm mm, să distribuim aceste bugete sau luăm fonduri de la alte linii bugetare pentru a continua să gestionăm aceste fluxuri migratorii. Un alt lucru interesant, atunci când domnul raportor ne vorbește despre o altă politică pentru tineri, ne întrebăm cât de eficace sunt aceste politici Într-adevăr, a venit vremea să ne întrebăm acest lucru. Ehm, și dincolo de faptul că Parlamentul European trebuie să controleze acest buget, domnul eh, eh, raportor dorește să luptăm împotriva sărăciei eh, cu obiectivele strategiei 2020 ceea ce au confirmat și doamna Moran-Chartier uh, și uh, de la PPE și raportorul pentru SCD. Dar, în încheiere și pentru a nu vorbi prea mult, mă întreb dacă domnul raportor pentru buget um, ne descrie gestiunea bugetară a Uniunii Europene ca fiind un butoi al danaidelor, nu prea știm ce punem în el, nu știm nici ce o să scoatem din el. pentru că ne așteptăm la o avalanșă de facturi neplătite, fără să știm exact ce am cheltuit în 2014 și pregătim bugetul pentru 2017 sau acest anunț al unui între ghilimele, ghilimele viitor faliment dacă banca centrală nu se apucă să imprime noi bancnote și constatările dumneavoastră în legătură cu sărăcia, mizeria și ocuparea tinerilor. Uh, așa cum spunea doamna Moran Chartier, aceste măsuri sunt proteze pe picioare de lemn. Dar toate acestea au o cauză. Nu știu dacă mm, vă faceți că nu vedeți, dar principala cauză este dumpingul social, directiva lucrătorilor detașați, pe care ne gândim să o modificăm concurența, libera concurență. Sunt lucruri despre care nu vorbiți. Acestea sunt cauzele mizeriei oamenilor și cred că domnul președinte e de acord cu mine. Acord, în plus, acordurile comerciale pe care le negociem, uh, TTIP-ul, sunt lucruri despre care domnul raportor general pentru buget nu ne menționează deloc. Acestea sunt cauzele principale ale mizeriei noastre, să nu mai vorbesc despre controlul frontierelor și așa mai departe. Și uh, modul în care primim refugiații, știți ce spun noi? Noi nu ne putem permite să primim aici la noi toată mizeria din lume. Sunt alte țări lângă Siria care pot să primească acești refugiați. De, cât să de ce să-i primească tot Europa? Dacă doriți cu adevărat să faceți ceva, trebuie să folosiți pârghia indispensabilă a IMM-urilor. Oamenii, dacă lucrează, au un venit, au putere de cumpărare și își pot educa copiii. Dar știm că mm, cea mai mare parte din locurile de muncă sunt în IMM-uri. Deci trebuie să ajutăm aceste întreprinderi mici și mijlocii să nu piardă locuri de muncă și chiar să angajeze, să creeze noi locuri de muncă. Mulțumesc, domnule președinte! dann will ich meinerseits bloß... Atunci o să închei și eu adăugând un scurt uh, comentariu. Raportorul ne-a spus că se va face în zilele următoare, se va prezenta evaluarea uh, privind inițiativa privind ocuparea tinerilor și ar trebui să vedem ce ne spune și Curtea de Conturi despre Youth Action Teams Uh, o altă inițiativă care a rămas cumva pierdută printre hârtii și sperăm că nu așa se va constata că s-a întâmplat și cu uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Deci o să ne ocupăm și de aceasta. Și acum dau cuvântul din nou domnului raportor Corengul Jens Gaier pentru ultimele observații. Mulțumesc! ar fi încă două informații pe care vreau să vi le împărtășesc, care influențează aprecierea noastră despre ce putem face în sensul celor spuse de doamna Rocan, în sensul că avem nevoie de o modificare radicală și ce putem face? În primul rând, să facem un pas înapoi, de fapt. Tratatul de la Lisabona mi s-a părut uh, salutar. Mi s-a părut foarte important, mai ales din perspectiva bugetelor. Mai avem o lectură pentru buget. Situația Parlamentului s-a înrăutățit față de uh, cea de dinainte de tratatul de la Lisabona. Trebuie să ne punem de acord cu Consiliul și oricât de rău mi-ar părea, nu vom putea face așa de multe pentru că, în aceste discuții, pentru că nu avem așa de multe competențe. Cheia succesului uh, negocierilor este președinția Consiliului. Îmi pare rău să spun că în timpul președinției italiene situația a fost catastrofală, apoi cu Luxemburgul a mers foarte bine, pentru că, într-adevăr, s-au putut ajunge la unele compromisuri în aceasta din urmă. Acum suntem uh, aproape de faza finală, vom fi aproape de faza finală a negocierilor privind acest buget în timpul președinției Slovaciei. Și ar trebui să ne hotărâm cum procedăm din perspectivă tehnică în aceste negocieri. Trebuie să spunem clar, președinția italiană în anul trecut a lăsat să treacă uh, termenele, apoi s-a ajuns repede la o concluzie a uh, Consiliului, care cumva ni s-a cam impus și nu se poate să se procedeze așa. Iată, deci, sunt modalități de lucru diferite, reacțiile Parlamentului sunt diferite și o să vedem cum o să ne descurcăm cu uh, președinția slovacă. Dar oricum, slăbiția, eh, poziția noastră s-a slăbit față de eh, ce era înainte de adoptarea tratatului de la Lisabona. Cei care erau în Parlament eh, atunci își amintesc acest lucru și mi-amintesc că și rolul comisiei era altul. În plus, nu putem, chiar dacă dorim, Uh, lua bani nefolosiți de pe liniile care nu au fost epuizate și să-i punem undeva unde considerăm că ar fi folosiți mai bine. Și al treilea lucru, o bună parte din ceea ce ar trebui să facem cu banii europeni se găsește în directiva uh, cu dispoziții generale pentru fondurile europene. Mai întâi se stabilesc fondurile și variază cât din banii alocați chiar sunt cheltuiți. Și acolo discutăm și negociem. Și am impresia că Consiliul intră mereu în negocieri cu uh, discuții despre um, un, o marjă cât mai mare lăsată între ce se alocă și ceea ce se cheltuiește efectiv. Și uh, uneori mi se pare că termenele sunt uh, destul de uh, arbitrar scurtate. Apoi, în legătură cu ce spunea doamna Tribesius, care întreba cum ne asigurăm că banii sunt cheltuiți unde trebuie. Aud mereu din partea Curții de Conturi acest argument și, mă rog, din mai multe părți, 80% din cheltuielile Uniunii sunt gestionați în comun, adică statele membre uh, și regiunile hotărăsc cum fondul regional și fondurile sociale sunt cheltuite concret. Dacă uh, nu se folosesc banii sau dacă se realocă, de obicei ține de statele membre. Și acestea hotărăsc exact cum se cheltuie în statul sau în regiune lor. Ceea ce mi se pare corect Dar răspunderea pentru acești 80% din fondurile europene nu se găsește la nivel de state membre sau regional. Și atunci ar trebui să tragem la răspundere și uh, uh, autoritățile din statele membre. Și toți spun colegii de la ECR, colegii britanici, că ar trebui să schimbăm uh, metoda de lucru. Ar trebui să facem uh, verificări prin sondaj. Uimitor e că, de fapt, Regatul Unit nu iese prea bine la astfel de verificări. Deci, ar trebui spus, o să citez iarăși uh, Curtea de Conturi, uh, există o încărcare prea mare a bugetului european. Deci, dacă colegii britanici uh, ne spun uh, că vor această metodă, trebuie să mai vedem. Oricum, ideea e că întotdeauna banii europeni se cheltuie în mod greșit și uh, în ceea ce privește fondul pentru persoanele cele mai nevoiașe, cele mai defavorizate, și aici, statele membre sunt cele hatoresc dacă vor bani din acest fond. De exemplu, Germania a spus că nu vrea și apoi cum sunt folosiți. De exemplu, pentru a se ocupa de pentru măsurile pentru refugiați. Dar nu este un fel de medicament minune. Dacă ne uităm la sume în absolut, sunt mici, chiar rizibile. 100 de milioane poate că înseamnă mult pentru unele bugete naționale, dar pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii nu e mult deloc. Um, așadar, sunt și eu de părere că colegii și colegele care au intervenit uh, au dreptate și uh, Într-adevăr, ne vom lupta cu toții pentru ca instrumentele Uniunii Europene să fie cheltuite corect. Și adevăratul, uh, adevărata pârghie este la nivel regional. Și vrem să veghem să nu fie sacrificate aceste cheltuieli în Consiliu. Trebuie ca regiunile și statele membre să hotărească să existe un cadru, apoi e partea de implementare și mai sunt și programele operaționale și poate ar trebui să mai vedem dacă și acestea se desfășoară corect. Și, bineînțeles, știm, uh, domnule Marta, cum s-au cheltuit banii pe 2014 am avut și un uh, raport de descărcare de gestiune, avem și raportul comisiei în legătură cu cheltuielile din programe. Acum, unde să ne uităm exact, să vedem dacă au fost eficace. Și uh, în legătură cu ce spunea doamna Tibesius, comisia ar trebui să se ocupe de acest lucru adică buget orientat pe um, rezultate. Asta și-a propus doamna Georgieva um, Deci trebuie văzută această eficacitate pe o perioadă mai lungă, de mai mulți ani. Nu putem să o fragmentăm pentru fiecare an. Deci trebuie văzut dacă se respectă dispozițiile, dacă sunt lucruri care n-au mers bine, care au fost probleme. Asta se poate vedea la sfârșit. Însă Asta nu înseamnă că Uniunea nu o să fie mereu atentă să-și îmbunătățească practicile bugetare. Mulțumesc! Recht herzlichen Dank. Äh, Mulțumesc din inimă, domnule Gaier. Cred că bugetul ne va preocupa foarte mult în următoarele luni. Sunt mai multe etape. Mai întâi uh, urmează și următorul punct de pe ordinea de zi, mandatul pentru trialog. Uh, și deci mulțumim raportorului și uh, vă puteți uh, retrage. Așa că trecem la punctul 5. Mandatul pentru negocierile trilaterale privind bugetul 2017 există un proiect de mandat din partea secretariatului. E suficient de scurt, ca să uh, îl fi citit. M-aș referi numai la câteva aspecte mai importante. Este vorba de faptul că trebuie să insistăm în discuțiile despre viitorul buget, că probabil cel mai important obiectiv uh, din punctul nostru de vedere este ocuparea în rândul tinerilor. Să fie bine uh, valorificată în acest buget acest obiectiv și de aceea accentul va fi pus tocmai pe această temă în proiectul de aviz și în acest mandat și cred că ar trebui să fie susținut eficient. În comisia noastră am mai ajuns deja la concluzia că oricum nu mai vrem documente de compromis, vrem să găsim soluții practice, să le susținem prin buget astfel încât să se creeze efecte bune uh, și să-i țintim cât mai bine pe cei defavorizați uh, din perspectiva ocupării, astfel încât să nu mai avem șomaj pe termen lung uh, și probleme cu integrarea în piața muncii a migranților. Și dorim mai ales să avem un, o bună gestiune a bugetului. Rapoartele citate și aici, inclusiv cel al Curții de Conturi de acum săptămâni, au arătat că inițiativa pentru tineri uh, și mai ales echipele de acțiuni uh, pentru tineri uh, s-au împotmolit cumva în mecanismul birocratic și acest lucru nu e un semn bun pentru buna guvernanță la nivel european. Cred că trebuie și noi să punem mult accentul pe soluții practice, rapide și mai ales uh, care să fie bine înzestrate financiar și pentru aceasta trebuie să dăm exemple foarte bune. Acum uh, două luni uh, am văzut o inițiativă transnațională de formare și pe care am menționat-o și în raport, dar uh, practic când vrem să punem degetul pe rană, trebuie arătat că toate practicile acestea bune nu reușesc să prindă în regiuni, să găsească aderență. Și încă un lucru, trebuie să ne implicăm și noi în discuția despre cum creăm sprijin corespunzător pentru integrarea tinerilor migranți. Dacă discutăm despre susținerea IMM-urilor. Uh, vorbim așa în termeni generali, fără a intra în prea multe detalii concrete. IMM-urile ar putea, de exemplu, să fie legate și de inițiativa ocuparea tinerilor sau de ocuparea migranților, integrarea migranților în piața muncii, care poate uh, nu sunt uh, formați, practic. Poate am putea crea o alianță a pentru formarea profesională, astfel încât să fie consiliați și migranții să se poată integra, astfel încât să valorificăm acest potențial. Nu trebuie să reamintesc că statele industrializate puternice ale Europei în ultimii ani suferă de uh, lipsă a mâinii de uh, muncă numai în Germania sunt uh, mii de locuri neocupate, mii de posturi neocupate. Se vorbește de o risipă enormă de uh, posibilități. Deci, ar trebui să ne asigurăm că migranții, dar și alte tipuri de tineri șomeri uh, uh pot fi integrați că au perspective practice, că pot să înțeleagă care sunt perspectivele lor și că acestea sunt susținute din fonduri europene. Iată, deci, uh, poate că ar fi mai bine să ne ocupăm și de aspectele practice uh, ale acestui mandat privind uh, negocierile pentru bugetul anului următor și ar trebui să fim atenți ca Uniune um, vrem să ne demonstrăm uh, capacitatea de a ne exercita competențele. Am fost cam lung. Acum îi dau doamnei Șatie uh, cuvântul. Merci, cher uh, président. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest mandat de negociere, evident, vă bucurați de sprijinul nostru de plin și putem să subscriem la multe din lucrurile pe care le-ați evocat. Eu aș dori să revin asupra câtorva puncte care mi se par a fi deosebit de importante, mai ales trei la număr. Primul punct reprezintă integrarea profesională. Uh, aș dori ca pe durata negocierilor Domnule președinte, aș dori ca pe durata negocierilor pe care le veți conduce cu ocazia acestei discuții trilaterale să garantăm uh, fondurile necesare pentru tineret și anume politica cea mai extinsă, cea mai importantă pentru integrarea profesională a tinerilor. Aș vrea să vă amintesc că inițiativa aceasta pentru ocuparea rândul tinerilor nu este decât o întărire a garanției pentru tineret în acele regiuni în care șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat. Deci vine ca și supliment, însă n-ar trebui ca noi să ne facem singuri harakiri în ceea ce privește adevărata noastră politică fundamentală, obiectivul nostru politic și anume integrarea profesională a tinerilor. Inițiativa pentru ocuparea rândul tinerilor trebuie să fie apărată, ei drept, însă reprezintă doar 6 miliarde pe un fond social european care ajunge aproape la un total de 80 de miliarde. Vedeți ponderea, nu? Deci trebuie să uh, susținem ocuparea rândul tinerilor. Al doilea punct Dumneavoastră ați fost foarte pertinent în analiza dumneavoastră când v-ați referit la stagiari. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt. Tinerii stagiari pe care îi formăm. Eu n-aș vrea ca obiectivul șefilor de state și de guverne să fie doar de a avea acești tineri undeva într-un stagiu de formare, tocmai pentru a nu mai face parte din statisticile de șomaj. Și v-aș ruga să fiți extrem de vigilent pe acest punct, pentru că, în fond, asta va duce la o uh, distorsionare a obiectivului nostru, și anume in, uh, integrarea profesională a tinerilor. Acesta este obiectivul față de care dumneavoastră nu puteți ceda nimic, nimic în fața Consiliului. Asta trebuie să spunem. Pe asta vom fi judecați. Și deci vom face tot ceea ce trebuie pentru ca cetățenii noștri europeni să știe adevărul adevărat acțiunii politice desfășurate de șefii de state și de guvern. Acesta era cel de-al doilea punct, iar cel de-al treilea... Dumneavoastră ați spus, da, avem un obiectiv de integrare, integrare profesională a refugiaților. De aceea cred eu că și aici trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește metoda, metoda de integrare. Astăzi eu am impresia, uitându-mă la ceea ce se întâmplă pe teren, că ne aflăm așa într-un fel de metodă pe etape. Mai întâi facem hârtiile, documentele, după aia ne ocupăm de diplome, după aia ne ocupăm de cunoștințele lingvistice și așa mai departe. Dacă e să acționăm așa pe etape, pe secvență, secvența 1, 2, 3, 4, nu o să ne descurcăm. Pentru că presiunea este mult mai mare, urgența este prezentă, și cred eu că problema aceasta de învățare a unei limbi străine trebuie să fie o problemă imediat abordată. Dacă nu, nu poți să ai niciun fel de integrare, dacă nu poți să ai și o integrare la nivel lingvistic. Apoi, în ceea ce privește echivalența diplomelor și uh, diferitele module de formare, echivalențele posibile, și acest lucru trebuie să se facă foarte repede. Deci, și în acest sens, trebuie să fim fermi, fermi și hotărâți în fața Consiliului, care spune multe lucruri, dar care nu are acest angajament ancorat în realitate. Aici noi nu vrem cuvinte. Domnule președinte, noi avem politici europene și știți bine că suntem Comisia pentru Ocupare. De ce facem asta? Pentru că noi avem încredere și credem în acțiune, în fapte, nu în vorbe. Mulțumesc. Domnul Pirinski. Thank you, Chairman, and uh, thank you for the... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru proiectul acesta de mandat. Sunt multe puncte pe care le împărtășim și aș dori să subliniez punctul 1 care spune felul următor – că bugetul pentru 2017 trebuie să fie un buget cheie pentru a întări contribuția europene, Uniunii Europene la creștere, ocupare și lupta împotriva sărăciei. Aici n-ar trebui să fie doar așa cuvinte frumoase pe hârtie, ci și angajament clar, concret în spiritul nostru. Și, în acest sens, am dorit să subliniem cât de important este să avem creditele de plată necesare pentru Fondul Social European, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, partea cea mai importantă o reprezintă implementarea și există solicitări în acest sens din partea statelor membre. Și aș dori, de asemenea, să subliniez încă o dată faptul că E nevoie de resurse țintite pentru a lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor și măsuri care să poată să vină în întâmpinarea nevoilor de bază ale copiilor, sănătatea, locuințe, uh, îngrijiri și uh, uh, educație. Deci e vorba de acele credite de plată pentru uh, garanția pentru tineret, așa cum spunea și doamna Chartier, pe bună dreptate, și aici încă o dată ne referim și la decizia Parlamentului European din 19 martie, la aliniatul 3, se spune în mod foarte clar că pentru a avea o perspectivă clară de a participa la piața muncii, e clar că e nevoie de diferite posibilități de formare, stagii și uh, ucenicie care să fie oferite tinerilor europene. Aici limbajul e foarte clar, însă acest lucru trebuie să fie transpus și în resurse financiare. Și resurse financiare suficiente trebuie să avem și pentru agenții, pentru personalul care lucrează în agenții, uh, pentru că e clar că aceștia contribuie în mod clar la o serie întreagă de chestiuni axate pe ocupare și creștere. Nu trebuie să uităm nici uh, marja globală de rezerva din cadrul financiar multianual, care poate uh, duce la un surplus pentru 2016 până în 2020, și deci include și 2017, evident, și care ar putea fi utilizată pentru creștere și ocupare și pentru obiectivele de ocupare în rândul tinerilor. Așa că, în final, aș dori să menționez și câteva cuvinte în ceea ce privește contextul mai larg. Am auzit un apel, și anume să fim mai realiști. Doamna Harkin, de asemenea, a exprimat niște îngrijorări, spunând că nu suntem în măsură să formulăm în mod clar felul în care noi putem să continuăm uh, pe viitor și nu să ne mulțumim cu o abordare uh, așa, business as usual. E un fapt. Anul trecut, anul acesta, noi trebuie să ne angajăm într-o modificare a, a, a, a bugetului. Trebuie să analizăm lucrurile și să ne dăm seama că am ajuns la un moment dat în care trebuie să lansăm proceduri de modificare. Și e o practică pe care sigur nu înțeleg 100%, însă știu că există anumite fonduri uh, fiduciare care au fost instaurate de, de către Consiliu din motive anumite specifice, așa că în momentul în care procedura aceasta este din ce în ce mai neclară și mai puțin democratică și nu servește celor priorități pe care noi în principiu trebuie să le abordăm, atunci ce se întâmplă? Mulțumesc! schön. Mulțumesc! ECR, doamna Ulrike Trebesius, de fapt nu mai e în sală, atunci Marian Harkin are cuvântul. Thank you. Well, I think... Mulțumesc. Da, din discuția generală de azi dimineață am subliniat câteva din aspectele importante cu care oricum trebuie să ne confruntăm. Însă acum două aspecte specifice. În ceea ce privește inițiativa referitor la ocuparea rândul tinerilor, avem această garanție și unul din punctele la care doream să mă refer pe scurt și sunt de acord cu cele spuse de doamna Chartier, trebuie să fim atenți ca nu cumva guvernele să aleagă această cale tocmai pentru a îmbunătăți statisticile. Știu că anumite state membre fac asta, chiar și țara mea, și nu e tocmai scopul acestei garanții pentru tineret. Trebuie să fim prudenți aici. Și apoi, o altă idee, tot la acest punct, dacă e să ne uităm la Curtea de Conturi și raportul acesteia, observăm că există foarte multe chestiuni uh, pentru care uh, putem să sporim calitatea. Și, din nou, acum, nu știu ce se întâmplă în alte state membre, dar știu cu siguranță că în țara mea există foarte multe discuții despre ofertele de training care sunt făcute tinerilor. Și multe dintre ele, sincer, nu îndeplinesc criteriile de calitate. Apoi, domnule președinte, noastră v-ați referit la ucenicie. Eu cred că întrebarea pe care ne-am putea o pune este următoarea. De ce tinerii nu se gândesc că ar putea să existe și locuri de muncă disponibile și nu consideră că aceasta ar fi o opțiune atractivă? Nu știu care e motivul. Poate dumneavoastră ne puteți lămuri aici. Însă știu că de multe ori când am discutat în această comisie despre uh, modelul acesta, dacă nu cumva ar trebui să fie aplicabil și în alte state membre, pentru că se pare că e un model care funcționează foarte bine în țările germanofone. Eu cred că e un punct foarte important, dar în același timp trebuie să fim prudenți pentru că există diferite sisteme în diferitele state membre și trebuie să fim atenți la asta, la specificitate. Însă e un model pe care îl susțin. Ideea nevoilor tinerilor este că din toate discuțiile pe care le-am avut recent, în ultimele săptămâni, mi s-a explicat faptul că trebuie să avem o abordare diferită între aceste fonduri și cum anume le consacrăm, pentru că e vorba de două sectoare total diferite și una din chestiunile care a fost lămurită recent în anumite aplicații este că nu e întotdeauna ușor să obții numărul necesar de tineri implicați în uh, uh, măsurile care se referă la fondul EGF. De aceea, trebuie să ne asigurăm că vom avea suficienți tineri implicați. Acum, pentru a promova spiritul uh, de antreprenoriat în rândul tinerilor. Acesta, de asemenea, este un punct foarte important pentru noi la grupul ALDE. Și generarea noilor modele de afaceri, de asemenea, este foarte important. Am avut o întâlnire extraordinară în acest Parlament cu potențialul pe care îl oferă uh, economia digitală și aceste noi modele de afaceri și de business. E clar că acest lucru reprezintă o realitate în momentul în care noi vorbim despre ocupare și e clar că acest lucru trebuie să fie luat în considerare și la nivel de buget. Și apoi lupta împotriva sărăciei, mai ales în rândul copiilor, de asemenea, e foarte important. E clar că părinții trebuie să aibă un loc de muncă, un loc de muncă decent pentru a fi în măsură să ofere tot ceea ce este necesar copiilor lor. Deci noi trebuie să menționăm acest lucru. Iată câteva dintre prioritățile pe care noi le avem la nivel de ALDE, de grup politic ALDE. Mulțumesc! Dankeschön. Für die Grünen habe ich... Mulțumesc. Din partea verzilor nu avem raportor, la fel nici EFTD și acum ajungem la ENF. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. E logic că, domnule președinte, noi suntem Comisie de Ocupare și de Afaceri Sociale. E logic, deci, în permanență să discutăm despre aceste propuneri și vorbim la punctul 1, evident, despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să ajute la crearea de locuri de muncă și la lupta împotriva sărăciei. Punctul 2. Programe care să țintească șomajul în rândul tinerilor. Toată lumea a spus acest lucru. E o preocupare, o îngrijorare majoră, pentru că s-a văzut la un moment dat, într-o comisie, dacă nu mă șel anul trecut, tineri de 16 până la 25 de ani și tineri de la 16 la 30 de ani și după care ajungem la o categorie tinerii de la 16 până la 35 de ani. Uh, e absolut esențial ca aceștia să fie integrați pe piața muncii pentru a evita, așa cum spunea doamna Chartier, Chartier să avem așa un fel de asistență ad vitam aeternam pentru acești tineri care să fie extinse la nivel european. Evident, programe la punctul 3 pentru categoriile de populație dezavantajate, nevoia, așa cum ar fi femeile, șomerii de lungă durată, persoanele în vârstă, Sincer, domnule președinte, ce anume puneți dumneavoastră în uh, categoria minorități, pentru că am văzut și acest cuvânt în text. Punctul 4. Programe referitor la excluziune socială, șomaj, excluziune, Punctul 5. Formare profesională și educație, formare în continuu de-a lungul vieții. E evident, acest lucru a fost amintit de toată lumea. Atenție ca nu cumva prin acest sistem de formare să nu cumva să camuflăm de fapt cifrele reale ale șomajului. Și de altfel se pare că e un fel de manie așa care începe să se înrădăcineze în aproape toate statele membre. Numeri, digitalizarea economiei, punctul 6 evident, punctul 7 promovarea spiritului antreprenorial evident, evident, acest lucru este și el foarte necesar. Punctul 8, aspectele sociale la nivel de protecție a lucrătorilor. Eu cred că dorința noastră este ca pe toate statele membre să avem acest lucru, pentru că există în continuare disparități. Și ceea ce doream să spun, și asta mă miră din partea dumneavoastră, ați vorbit despre multinaționale, firmele multinaționale, care știm că reprezintă 90% din uh, beneficiarii fondurilor europene pentru mondializare. Poate că ar trebui să reorganizăm sistemul. Ceea ce mă miră mai puțin din partea dumneavoastră este că ați spus oral, da, e clar, IMM-urile trebuie să fie ajutate. Uh, și asta se tot repetă în fiecare grup, însă nu văd în aceste nouă puncte pe hârtie uh, dorința aceasta de ajutor pentru IMM-uri să fie transpusă în text. Vorbiți despre ea, dar nu scrieți despre ea, e păcat. Și iată, ajungem la punctul 9, aici sincer am o problemă. Uh, E vorba de o dorință arzătoare de-a dumneavoastră și e bine că o anunțați, și anume că bugetul trebuie să susțină integrarea, desăvârșirea pieței unice. Noi ne opunem, ne opunem pentru că știm că nu funcționează. Competitivitatea, convergența socială, bun, dar nici asta nu funcționează. Dezvoltarea unei politici cu, și a unei răspunderi sociale a întreprinderilor și supravegherea felului în care se aplică standardele sociale. Bun, aveți dreptate să vreți asta, numai că, din păcate, de zeci de ani de zile constatăm că este un obiectiv ce nu poate fi atins și că în practică nu funcționează. Vă mulțumesc pentru atenție. Bun. La câteva întrebări. În primul rând, e vorba de un mandat pentru un trialog, nu de un document în toată regula pe această temă. Exemple de inițiative pentru ocuparea tinerilor. Apoi, subliniez, discutăm de susținerea IMM-urilor, care, de exemplu, în Germania pun la dispoziție 70% din locurile de muncă. Există mii de locuri neocupate, de posturi neocupate și când discut cu întreprinzători pe care îi cunosc, îmi spun că nu au neapărat un departament formare, dar dacă un migrant vrea neapărat și e dispus să muncească, uh, sunt dispus să-l ajute, dar uh, le trebuie și lor susținere, pedagogi, uh, lucrători sociali uh, și o formare țintită. Deci ar fi o idee bună să spunem, da, sprijin financiar uh, care să fie acordat, alocat, astfel încât să se susțină folosirea, uh, instruirea și formarea acestor tineri migranți care apoi să se poată integra. Asta vreau să spun cu sprijinul practic. Dar nu trebuie neapărat să scriem în mandat acest lucru, această temă, ci să discutăm. Și în al doilea rând, ar trebui să fie posibil să discutăm despre un eventual proiect pilot pe care apoi, într-o a doua fază a lucrărilor noastre pe tema bugetului, să-l putem uh, discuta și defini. Și mi se pare că n-ar fi nicio contradicție. Deci să avem în vedere aceste idei, dar nu neapărat să le punem în text. Asta și în legătură cu uh, proiectele pilot legate de buget, pe care le vom discuta într-o a doua etapă. Apoi, în legătură cu uceniciile, stagiarii, ei mi se par uh, o uh, că ne oferă posibilitatea de a discuta dacă într-adevăr aceasta e o cale de acces la uh, locuri de muncă sau nu. Nu cred că trebuie să vorbim de abuzurile uh, de acest sistem, pentru că uh, tinerii, dacă fac uh, mai multe stagii de câteva luni sau chiar ani, nu mai cred că vor avea o șansă să-și găsească un loc de muncă. Deci, nu vreau să pun accentul pe stagiar, ci pe formarea profesională rațională, sistemică, cu o idee, după o idee clară, cu un sistem clar. Pe aceasta ar trebui să ne concentrăm noi. Abuzurile de sistemul de stagiar, bineînțeles, e important și trebuie să fim atenți, dar nu în prim plan. Cam atât între timp, termenul pentru amendamente este 11 mai. Pe 15 iunie vom vota aici în comisie și apoi în Comisia Buget pe uh, um, 13 iunie. Și vă invit să faceți propuneri de amendamente în legătură cu acest mandat. Mulțumesc și cu aceasta ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Ne încadrăm, se pare, destul de bine în timp. E vorba de raportul privind aplicarea directivei privind serviciile poștale și dau cuvântul raportorului George. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că e cazul să vă spun exact uh, despre ce este vorba, dar în mare subiectul este directiva privind serviciile poștale și faptul că Comisia trebuie să prezinte la fiecare patru ani un raport în legătură cu implementarea acestei directive. Avem de-a face aici cu un sector uh, unic și am văzut că aspectele tehnologice s-au modificat foarte tare și de aceea cred că acest domeniu, pe de o parte, constă de fapt din două sectoare diferite, serviciile poștale propriu-zise și serviciile universale. De aceea acest raport al Comisiei constată în primul rând că nu există suficiente date, lucru care ne-e comunicat adesea fie, sunt uh, date vechi din 2012 sau statele membre sau sectorul nu le pun la dispoziție. De aceea și noi cerem ca în viitor să se dispună de date mai fiabile. Încă un punct ar fi produsele, serviciile sunt foarte asemănătoare și frontierele între serviciile universale și cele poștale sunt foarte neclare, ceea ce îngreunează foarte mult lucrurile. Și practic Uh, trebuie să atragem asupra uh, situației lucrătorilor din acest domeniu, asupra condițiilor de lucru care sunt foarte dificile. În 2013, cam 1,2 milioane de oameni lucrau în servicii universale, însă se apreciază că, de fapt, în uh, ramura expres, livrare de colete rapidă, erau cam 270 de mii de lucrători. Dar, cum spuneam, sunt date din 2010. Numărul angajaților în uh, domeniul serviciilor uh, universale a scăzut an de an cu câte 4% și de aceea salut rolul partenerilor sociali care în multe uh, state membre împreună cu furnizorii de servicii universale au încercat să atenueze un pic consecințele acestor modificări în domeniul serviciilor poștale. Bineînțeles, situația nu este ideală, însă uh, au fost îndulcite oarecum uh, aceste efecte uh, negative. Cum spuneam, diferențele între furnizorii uh, de servicii universale și uh, serviciile poștale concurente sunt foarte neclare, variabile și cred că uh, ar trebui ca acest lucru să ducă la uh, forme de, și va duce cu siguranță la forme de muncă mm, și relații de muncă flexibile și de aceea ar trebui cerute mai multe contracte uh, colective. Înțelegem că s-au păstrat se, salariile la un nivel relativ bun, dar Condițiile de muncă s-au înrăutățit cu ore suplimentare, cu situații stresante. Și încă un lucru, sau poate un penultim lucru despre care vreau să vă vorbesc, însemnătatea uh, formării profesionale, uh, calificării profesionale în continuare. Sectorul e încă în uh, tranziție în modif- uh, suferă modificări și de aceea trebuie făcută recalificare uh, și de aceea e nevoie de proiecte uh, la nivelul um, calificării profesionale. Și de aceea trebuie încurajat și uh, dialogul social. Iată câteva aspecte. Știți care este uh, Uh, problema raportorului la prima prezentare a proiectului de aviz trebuie să fie subțint. Eu însumi o să introduc câteva amendamente. Uh, mă bucur de colaborarea cu raportorii din umbră și aștept cu nerăbdare și intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Iuta Steinruck, pentru SND. Mulțumesc lui George Bach și pentru avizul bun, precum și pentru această expli- aceste explicații uh, foarte la obiect. Ceea ce înseamnă că nu va trebui să am o intervenție prea lungă, pentru că sunt aspecte generale, valabile și pertinente la nivel european, care au fost uh, acoperite deja. Cu toate acestea, fracțiunea noastră uh, va mai introduce câteva amendamente în legătură cu subcontractorii din domeniu care au o relație destul de complicată cu uh, privind în ceea ce, uh, în primul rând, condițiile de muncă, controlele de muncă, dar și implicarea partenerilor sociali. Iar în ceea ce privește evoluțiile tehnice, am vorbit aici despre digitalizare și despre felul în care Uh, furnizorii de servicii poștale folosesc metode noi. Se vorbește de drone, dar și de um, reducerea um, orelor de muncă și a programului de muncă și a tipului de muncă uh, făcut. Dar, în general, salutăm acest proiect de aviz. Mulțumesc și acum Cosmas Lotovski, ECR. Tanieszy. Chciałbym również bardzo podziękować panu Żorzowi Bachowi za... Mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu domnului Bach pentru proiectul său de aviz. E foarte greu să spun ceva, dar pentru mine două lucruri sunt importante. Cred că trebuie spus foarte clar că în sectorul serviciilor poștale lucrătorii joacă un rol crucial, mai ales cei care fac munca grea. Adică în sectorul serviciilor poștale trebuie să asigurăm cele mai bune condiții de muncă posibile. Nu doar condiții de remunerație, ci și de stabilitatea locului de muncă, de calificare, de formare mai ales în contextul digitalizării economiei. Având în vedere că proprietarul de cele multe ori este statul, ă, statul are responsabilitatea ameliorării standardelor în acest sector și de a elimina orice tip de um, loc de muncă care nu permite lucrătorilor să beneficieze de aceste avantaje. Concurența pe piața serviciilor purtale de multe ori eh, duce la războaie ale prețurilor și victimele sunt oamenii. Eh, operatorii privați în domeniul serviciilor purtale fac tot ce pot pentru a câștiga licitațiile și de aici rezultă o scădere a calității a serviciilor poștale și exagerări în ceea ce privește respectarea drepturilor uh, de pe piața muncii. Am avut un astfel de caz în Polonia în care un operator privat um, care uh, presta servicii în numele statului, servicii ieftine, dar în condiții foarte proaste. Evident, concurența este importantă în economie, dar operatorii nu trebuie să poată să scoată profituri pe seama lucrătorilor. Serviciul, sectorul serviciilor poștale este strategic pentru funcționarea statului, de aceea cei care lucrează în acest domeniu trebuie să uh, simtă că li se respectă drepturile uh, pentru a-și face treaba în condiții bune. Mulțumesc! Fin, tank. Mulțumesc, Marian Harkin. Mulțumesc domnule președinte. Pentru cei dintre noi care suntem în Parlament de o vreme, am despătut des despre această directivă și implicațiile sale. Și uh, sunt de acord cu raportorul că informațiile pe care le deținem nu sunt actualizate. Un, avem unele informații în 2010, 2011. Este greu să facem o evaluare um, exactă a situației actuale uh, și dacă temerile de atunci s-au materializat sau s-a ajuns la un rezultat mai echilibrat. Numărul uh, de scrisori trimise a scăzut cu 4% pe an și, pe de altă parte, uh, domeniul coletelor uh, a câștigat importanță. Uh, Um, statul ca partener uh, dominant uh, în sectorul serviciilor poștale um, a abuzat de poziția sa, uh, dar suntem preocupați mai ales de impactul asupra condițiilor de muncă ale lucrătorilor din acest sector. Și din ce am citit eu, chiar dacă am citit doar puține lucruri, mai am încă multe de citit, s-ar părea că Uh, furnizorii de servicii uh, universali oferă condiții de muncă corecte, există acorduri de muncă sectoriale și uh, s-a modernizat serviciile într-un mod responsabil din punct de vedere social. Dar, având în vedere provocarea digitalizării despre care tocmai am vorbit, trebuie să supraveghem cu multă atenție ce se întâmplă în acest sector. Și încă o observație, în țara mea, în Irlanda, um, Știți că în fiecare țară are aspecte specifice în țara mea suntem preocupați de închiderea de birouri de poștă de la țară. Bineînțeles, asta nu afectează uh, sectorul despre care vorbim aici, dar este clar că pentru zonele rurale aceasta e o problemă mare, pentru că Uh, multe birouri poștale sunt, uh, um, oferă oamenilor diferite servicii și când sunt închise, impactul asupra acestor servicii este mare. Dar mulțumesc raportorului, documentul este bun, nu pot să adaug mare lucru. Voi adăuga câteva aspecte și vom colabora bine. Mulțumesc! Vielen Dank. Jetzt käme Lynn Boylan. Mulțumesc. Doamna Boylan nu este. Mai există vreun alt reprezentant? Nu. Atunci Karima Delis nu o văd din partea verzilor. Reprezintă pe cineva grupul verzilor? Atunci Laura Age. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc mai ales colegului Bach cu care vom colabora la acest proiect de aviz. Primul lucru pe care am încercat să-l fac eu uh, a fost să încerc să înțeleg ce s-a întâmplat cu această directivă în timp și cum este aplicată, de exemplu, în țara mea. Deci am încercat uh, să refac acest puzzle. Cadrul comunitar pentru serviciile poștale în Uniunea Europeană este vizat de directiva 9667 care a reprezentat uh, punctul de începere a unui proces de mm, liberalizare. Apoi, uh, termenul pentru deschiderea completă a pieței a fost 31 decembrie 2010 pentru majoritatea statelor membre, inclusiv țara mea, Italia. Deci, de la 1 ianuarie 2011, Italia nu mai poate să mențină în vigoare drepturile exclusive pentru uh, serviciile poștale. Și conform articolului 1 din directivă, Guvernul italian a abolit monopolul prevăzut până pe 31 decembrie 2010 uh, pentru uh, poșta italiană. Acest decret, care ar fi trebuit să pună în aplicare o directivă comunitară de liberalizare, a acordat de facto, de fapt, poștii italiene uh, serviciul universal pentru 15 ani. Deci, Eh, chiar dacă cu o verificare a serviciului odată la 5 ani. Deci am liberalizat un monopol, dar în realitate am acordat monopolul aceluiași operator. Deci, eh, Italia a liberalizat serviciile poștale doar pe hârtie, pentru că, de fapt, lucrurile au rămas așa cum uh, erau până atunci și um, poșta italiană a avut în continuare o situație privilegiată, um, o societate care aparține sau Ministerului de Dezvoltare Economică sau Casei de Depozite și Consemnațiuni uh, și este care este controlată de Ministerul Economiei. Deci, uh, această liberalizare nu știu cum trebuie înțeleasă, pentru că Ehm, teoretic eh, s-ar fi putut eh, permite intrarea pe piață altor operatori, dar eh, în realitate această piață nu este de fapt competitivă ehm, conform criteriilor din directiva comunitară, pentru că de fapt am liberalizat o piață lăsând însă monopolul aceleiași entități, aceluiași operator care era operatorul unic până atunci. Iată care a fost situația de plecare. Acum ne vom face propriile noastre evaluări și în funcție de pozițiile noastre vom colabora cu cu colegul Bach uh, pentru a elabora acest uh, aviz. Mulțumesc! Dankeschön, Mara. Mulțumesc, Mara Pizzotto. Grație. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Situația aplicării directivei în Italia <laughs> e inexistentă. Uh, din punctul de vedere al consumatorilor, pentru că, așa cum a spus și colega mea, posta italiană, care deține monopolul serviciilor poștale, nu face ce ar trebui să facă, adică uh, să ofere servicii poștale. A devenit o bancă, o afacere, pentru că se vând uh, uh, creone colorate, jucării, caiete, vinde tot ce vrei și ce nu vrei, dar poșta italiană a intrat și în capitalul companiei aeriene al Italia, care era într-o situație de faliment și deci a intrat într-un domeniu care nu e de competența ei, însă nu oferă servicii poștale, pentru că în zona de unde vin eu, uh, dintr-un oraș de, uh, uh, de câmpie, serviciile nu funcționează bine. Ajung, ajunge corespondența o dată pe săptămână. Închipuiți-vă care e situația la munte. Deci noi plătim taxe, dar serviciile sunt deficitare. Deci nu semnalez cazuri izolate. Situația este atât de gravă încât mulți primari au s-au nu doar mie, ci și Ministerului, cerând Ministerului să intervină uh, pentru a re- rezolva situația. Și Comisia cred că uh, trebuie să examineze ce se întâmplă. Uh, așa cum, de altfel, uh, anchetează intrarea uh, societății Poșta Italiană în capitalul Italia, să ar trebui să ancheteze și modul în care se oferă serviciile poștale, pentru că nu sunt uh, suficiente în momentul de față. Aceasta este o ocazie unică pentru Uniunea Europeană să verifice modul modul în care se oferă serviciu de bază de uh, servicii poștale, care în Italia nu este corespunzător. So, dann kommen wir zur... Bun. Ajungem la domnul Howitt. Thank you very much. Just briefly. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin ce a spus colega Iuta Schreinluck și doresc să-l felicit pe domnul Bach care a făcut o prezentare foarte bună și sprijin multe dintre cele spuse de dânsul pentru a apăra serviciul universal uh, și modul în care evaluează implicațiile sociale și importanța partenerilor sociali um, în uh, cadrul acestui serviciu universal. 89% din uh, cetățenii din Regatul Unit sprijină serviciul universal și este foarte important să uh, repetăm sprijinul pentru sectorul universal în acest raport. Și uh, dacă Comisia va reacționa la sfârșitul dezbaterii, este interesant să auzim din partea Comisiei care sunt tendințele privind serviciul universal și implicațiile la nivelul ocupării. Domnul Bach a spus că avem informații învechite, e interesant deci să auzim ce are de spus Comisia legătură cu asta. Um, un aspect care nu a fost abordat până acum este următorul. Există o preocupare um, legată de faptul că uh, serviciile poștale au fost subminate uh, prin uh, Um, intrare de operatori care au ales serviciile cele mai profitabile, dar subminează în același timp viabilitatea serviciului universal. Deci aș dori ca domnul Bach să se gândească ce putem spune legătură cu asta în avizul său și aș dori să rog și Comisia să comenteze acest aspect, având în vedere um, propunerea pe care o face Comisia privind uh, livrarea de uh, colete transfrontaliere și comerțul electronic, pentru că vorbim despre regulament, despre faptul că dorim să menținem status quo-ul, dorim să menținem serviciul universal, da, foarte bine, dar acești operatori care aleg doar serviciile profitabile ar trebui reglementați mai bine, trebuie să fie mai dificil pentru ei să aibă astfel de practici, trebuie să se creeze cu adevărat uh, uh, condiții uh, echitabile pentru a proteja serviciile poștale universale. Deci aș dori ca Comisia să reacționeze la această observație și rog pe colegul meu, domnul Bach, să se gândească cum poate să integreze aceste idei în aviz. Uh, și uh, poate alături de colegii de la SCD, poate vom depune un amendament în legătură cu acest aspect. Mulțumesc. Are cuvântul Christoph Ekman. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori și eu să mulțumesc uh, domnului Bach pentru excelentul document și este greu să nu fim de acord uh, cu conținutul acestuia. Dar, dacă îmi permiteți, aș avea o solicitare la adresa domnului Bach poate ar putea fi uh, mai uh, îndrăzneț în recomandările sale, mai ales în ceea ce privește forța de muncă din acest sector. S-au spus multe deja despre dereglementarea pieței serviciilor poștale și legătură cu avantajele acesteia, dar și uh, despre anumite uh, consecințe nefericite. Doamna Harkin a vorbit despre acest lucru, a spus că în uh, orașe mici și în sate se închid uh, birourile de poștă, uh, deci dispar practic serviciile oferite de acestea și uh, mai e o problemă. Concurența sau lucrătorii au de suferit în urma concurenței din sectorul poștal, pentru că întreprinderile comerciale încearcă să reducă costurile și unde reduc ele costurile? Ei bine, încearcă să introducă uh, contracte de muncă flexibile uh, care nu sunt în avantajul lucrătorilor. Domnul Bach face recomandări bune, dar l-aș ruga să folosească um, formulări mai robuste. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Frontulis. Mulțumesc, domnul Frontulis. Mulțumesc, domnule președinte. 30 de Am lucrat 30 de ani la poștă în Grecia. Uh, dar uh, această activitate se reduce. Din păcate, scrisoarea, conceptul scrisorii dispare încet, încet. Din ce în ce mai puțin oameni trimit scrisori. Comunicăm prin poșta electronică, prin e-mail. Um, poate trimitem din când în când o felicitare de sărbători. Eventual. Deci, va trebui, trebuie, cred, să abordăm problema faptului că personalul uh, uh, poștelor scade, cei care, pleacă, um, care ies la pensie nu sunt înlocuiți pentru că e mai puțin de lucru, într-adevăr, uh, dar se încearcă și să se reducă costurile de funcționare și lucrătorii sunt obligați să lucreze mai mult sau mai ieftin. Am fost recent în vizită, acolo unde lucram în trecut. Uh, eram opt atunci în acel loc și acum uh, mai sunt doar trei colegi care uh, fac toată treaba. Convențiile colective, din păcate, nu mai există și societatea uh, Poșta Elena nu respectă drepturile lucrătorilor sunt obligați să lucreze chiar dacă sunt bolnavi, nu beneficiază de concediu și așa mai departe. Uh, iar rețeaua poștală este în continuare un concept interesant care ar putea fi folosit uh, pentru uh, noi servicii. Este o rețea polivalentă, dar, din păcate, lipsa de convenții colective a permis mai multor companii private să închirieze serviciile lucrătorilor poștei elene, costurile um, companiei naționale sunt mari, dar salariile celor care lucrează în sector sunt uh, foarte mici. Și trebuie să vedem ce se întâmplă și în regiunile de îndepărtate. Din păcate, Poșta Elena oferă și servicii bancare și așa mai departe, și mm, însă nu acoperă nevoile primare ale celor care trăiesc la țară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, cu aceasta am încheiat runda de intervenții și înainte de a da cuvântul domnului Bach, aș vrea să vă încurajez ca atunci când primiți ceva prin poștă, un pachet sau o scrisoare, să vorbiți cu uh, persoana care vine să vă aducă pachetul, să-l întrebați de condițiile de muncă, să vedem dacă e ceva de reglementat. În uh, Germania avem acum uh, un salariu minim pe economie pe care îl primesc, într-adevăr, cei care lucrează în servicii poștale, dar muncesc atât de mult pentru acel uh, uh, salariu minim, încât de fapt se abuzează de condițiile de lucru. Nu mai lucrează 8 ore ca înainte, ci chiar 12. Uh, și mă întrebam dacă același lucru se întâmplă acum uh, uh și în alte țări. Mă întrebam dacă și colegul Bach e sensibil la aceste lucruri, dacă cumva am putea să luăm poziție în aviz, în uh, acest aviz. Domnule Bach, da, mulțumesc. Sunt foarte sensibil la argumentul acesta și bineînțeles că și alți colegi uh, ne-au semnalat uh, și ne-au făcut recomandarea să întărim uh, acest punct în raport. Mulțumesc, în primul rând, pentru susținere, de care mă bucur, dar redactăm aici un aviz legat de structurile de ocupare și de cele economice în general, care țin seama de caracteristicile aspectului și de calitatea serviciilor. Și colegul Marcus Ferber se ocupă și el și a făcut anumite propuneri pe care le putem prelua în raport. Într-adevăr, uh, s-a spus, trebuie să ținem seama de faptul că în anumite țări practic nu mai există servicii poștale, așa cum au și arătat colegii. Și directiva prevede, de fapt, uh, că trebuie garantate anumite servicii de bază care trebuie să fie uh, disponibile fără discriminare. Dacă trăiești deci la țară și se închid uh, oficiile poștale și nu se mai uh, livrează poșta, asta înseamnă că disponibilitatea serviciilor uh, este făcută în mod discriminatoriu și trebuie spus în aviz ceva și despre structurile economice aferente. Cred că mai mulți colegi uh, au menționat deja cât de nemulțumitoare colega uh, este mm, situația din Italia um, și cred că directiva prevede de asemenea că serviciile universale și obligativitatea ca, ca statele membre să asigure aceste servicii universale uh, măcar 5 zile pe săptămână și așa mai departe, toate sunt reglementate. Deci n-ar trebui să fie cazul să mai spunem noi că serviciile universale sunt uh, uh, foarte importante, o realizare foarte mare, nu neapărat pentru orașe, dar mai ales pentru spațiul rural, pentru zonele rurale și care contribuie și la dezvoltarea socială a comunităților. În general, mă bucur de interesul demonstrat aici pentru acest subiect și aștept cu nerăbdare să colaborăm și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta ajungem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Ne ținem foarte bine de program Uh, avem un raport privind refugiații, incluziunea socială și pe piața muncii a migranților. Mai avem 55 de minute. Știu că colegul nostru Brando vorbește destul de repede. Sper să aibă timp. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc colegilor uh, pentru uh, colaborarea lor la acest uh, dosar. În multe dintre amendamentele depuse de colegi am găsit idei interesante de care voi ține cont în amendamentele de compromis. Sunt contribuții de calitate excelentă care îmbunătățesc textul inițial propus de mine destul de mult. Și mă bucur de asta pentru că obiectivul pe care mi l-am stabilit a fost uh, să um, ofer un document specific, uh, dar uh, și care să includă cât mai multe idei pe un subiect central în dezbaterea din opinia publică. Mă bucur că niciunul dintre punctele din documentul pe care l-am propus nu a fost criticat substanțial. Majoritatea grupurilor politice, cu excepția extremei drepte, consideră um, integrarea refugiaților pe piața muncii este o prioritate urgentă apelurile la solidaritate în rândul statelor membre și actorilor instituționali uh, sunt sprijinite de colegi. Mă bucur că Colegii sprijină importanța de a, elabora, de a elabora măsuri de integrare flexibile și adaptabile, uh, nu doar ținând cont de nevoile specifice ale refugiaților și solicitanților de azil, uh, ci și din cauza faptului că starea de sănătate a economiei uh, europene din statele membre este foarte diferită. Consider că măsurile excepționale de integrare socială și incluziune profesională trebuie să țină cont de acest factor. Nu trebuie să uităm aspectele de diversitate. Aș dori dori să fac o analiză a diferitelor contribuții ale grupurilor politice cele mai importante pentru a oferi o panoramă sintetică, dar suficient de completă. Grupul PPE și raportul din umbră MAN au subliniat aspecte foarte importante, cum ar fi dimensiunea umanitară a crizei refugiaților și cauzele sale externe. Um, și se înscrie astfel uh, în, uh, pe aceeași linie cu poziția mea de plecare, nu doar privind drepturile refugiaților, ci și datorile lor în societățile în care se integrează. Uh, sunt de acord cu această abordare. Sunt de acord și cu exigența de a menține procedurile de azil pe baza individuală, care nu trebuie să fie folosite ca un canal pentru imigrația economică, pentru că astfel s-ar abuza de procedurile de azil în dezavantajul celor care au nevoie cu adevărat de protecție internațională. Cred că un Uniunea Europeană are nevoie de canalii legale pentru migrația economică care să fie deschise, eh, dar și sustenabile. Nu sunt de acord cu propunerile unor membri privind uh, scă, um, dispozițiile privind salariul minim pentru refugiați. Uh, astfel uh, s-ar ajunge la o concurență uh, între cei mai săraci de pe uh, piața muncii așa ar rezulta xenofobia și dumpingul social. Deci trebuie să existe aceleași condiții pe piața muncii pentru toți și nu trebuie să se permită exploatarea celor mai vulnerabili. Sunt de acord cu colegul Stevens care spune că nu putem, nu e are sens să vorbim despre refugiat cu R mare. Fiecare refugiat e o persoană individuală și are propriul parcurs individual și profesional și propriile nevoi. Sunt de acord că folosirea mai responsabilă și mai, transpar- mai transparentă și mai eficientă a fondurilor europene este necesară. Și uh, voi ține cont de aceste sugestii în compromisurile pe care le voi propune. Nu cred însă că o flexibilizare și mai mare a piețelor muncii poate să fie un element util pentru integrarea refugiaților. Cred că E vorba de o chestiune mai teoretică și nu cu adevărat centrală în această discuție. După părerea mea, în fiecare caz trebuie să se investească în calitatea locurilor de muncă oferite ca instrument pentru consolidarea coeziunii sociale și teritoriale. Grupul în raportarea Renate Verber de la ALDE a depus amendamente pentru a sublinia importanța unei reacții rapide în integrarea refugiaților în societate și pe piața muncii, pentru a evita un risc potențial de izolare și descurajarea acestora. Mă întreb însă dacă e posibil să se sprijine propunerea mea um, de a reveni la bugetul inițial pentru Fondul Social European, uh, pentru că acesta să poată să participe la până la 25% din politica de coeziune. Urgența umanitară și socială justifică un astfel de investi- o astfel de investiție după reducerea lineară a bugetului pentru uh, Fondul Social European în uh, ultimele negocieri privind cadrul financiar plurianual. Propunerea noastră nu Uh, necesită uh, o creștere a bugetului Uniunii Europene, ci doar o repartizare a cheltuielilor diferite în cadrul politicii de coeziune. Cu uh, doamna raportor umbră, din umbră de la GUE, González Peña, a subliniat situația critică cu care se confruntă refugiații și solicitanții de azil și uh, spune că e nevoie să li se garanteze accesul la drepturile fundamentale, cum ar fi la o locuință, la servicii de sănătate și protecție socială. O referire la uh, fonduri suficiente europene și naționale pentru a face fază crizei uh, uh, este făcută de colega noastră și sunt de acord cu ea. Este important să se recunoască cunoască competențele profesionale ale solicitanților de azil, însă fără ca acestea să influențeze um, răspunsul pe care îl primesc la solicitarea uh, de drept de azil. Trebuie să acordăm într-adevăr atenția cuvenită acestui aspect. Doresc să mulțumesc doamnei Lambert pentru contribuțiile sale la anumite părți din text, mai ales pentru faptul că menționează durata permisurilor de sejur ca factor important în integrarea socială și pe piața muncii a solicitanților de azil. Este într-adevăr o contribuție fundamentală la discuția noastră. Apreciez observațiile privind implicarea partenerilor sociali și ale autorităților locale în politicile pentru refugiați și solicitanții de azil, valoarea serviciilor sociale și sanitare de calitate și uh, sprijinul pentru copii și minori. Uh, politicile de antidiscriminare sunt esențiale și trebuie să ne asigurăm că cei care beneficiază de protecția internațională uh, au un acces garantat rapid uh, la justiție. În încheiere, mm, mm, în ceea ce privește contribuția colegii la EFTD, subliniez doar uh, câteva dintre uh, contribuții uh, cu care sunt de acord. În ceea ce privește asistența efectivă pentru refugiați, nu doar la nivel lingvistic, ci și prin intermediere culturală care trebuie garantată. Sunt și contribuții privind dreptul la reintegrarea familială și dreptul la mobilitate pe uh, teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să facem mai multe pentru recunoașterea reciprocă și uh, portabilitatea drepturilor refugiaților în Uniunea Europeană și să face un apel la responsabilitatea comună de a nu lăsa țările cele mai expuse, cele din, de la granițele Uniunii, singure pentru a face față uh, crizei refugiaților. Uh, e nevoie de resurse în toată Uniunea Europeană și asistență tehnică și este clar că e nevoie și de legislație care să pună capăt sistemului de la Dublin și care este pervers pentru că tratează persoanele ca mărfurile la, la vamă. Uh, sper că nu am vorbit prea mult și stau la dispoziția dumneavoastră pentru clarificări suplimentare și în curând ne vom întâlni pentru a discuta despre compromisuri. Cred că ați văzut deja câteva propuneri de compromis ale mele uh, și sunt convins, pe baza celor spuse până acum, că uh, vom putea coopera foarte bine și rezultatul va fi uh, foarte bun și va fi în interesul Uniunii Europene și a cetățenilor săi. Mulțumesc! Mulțumesc raportorii din umbră pentru domnul Thomas Mann, doamna Mona Chartier. Atunci domnul Bach. Da, colegul Thomas m-a rugat să-i prezint poziția pentru că, din păcate, nu poate fi aici. Participă la o conferință la Berlin pe tema uh, pensiilor și de aceea voi spune eu. Anumite uh, amendamente au fost deja propuse de PPE, ceea ce arată cât de importantă e tema aceasta pentru noi și care sunt consecințele și în țara noastră. Uh, Thomas, în ultimele uh, a lucrat la cele 377 de amendamente în ultimele zile și uh, trebuie să arătăm că dorim o integrare cât mai rapidă, așa cum se arată la cifra 8, precum și evaluarea de la 10 a competențelor formale și informale, apoi competențele lingvistice și uh, faptul că cadrul financiar multianual ar trebui să prevadă mijloacele necesare, așa cum se arată la punctul 16. În ceea ce privește ONG-urile, societatea civilă, voluntarii, îi avem menționat la 22 și uh, Consiliul pentru Egalitatea de Șanse și Drepturile Femeilor uh, trebuie să se ocupe de uh, situația specială a femeilor și copiilor. Thomas Mann consideră că este nevoie de multe discuții și despre modificarea condițiilor uh, de solicitare a azil, care să însemne că la cel mult șase luni de la cererea de azil să existe acces la piața muncii Asta la punctul 24, apoi uh, reîntregirea familială care trebuie reglementată și să existe condiții uh, și mai multe posibilități de integrare pe piața muncii pentru uh, refugiați. Uh, Thomas Mann nu este de acord neapărat cu un salariu minim și consider că detaliile sunt problema. Este îngrijorat Uh, și arată că, într-adevăr, pe bună dreptate, colegul Brando uh, se abuzează de tema refugiaților în tot felul de dezbateri de politică internă și că trebuie să definim mai bine conceptele și condițiile în care ar trebui să se facă integrarea. În ceea ce privește persoanele, avem în aceste 377 de amendamente mulți termeni folosiți, uh, migranți, refugiați, drept de a rămâne persoane care beneficiază de protecție secundară, solicitanți de azil, persoane cu statut de refugiați și înainte de a începe munca la compromisuri, ar trebui mai întâi, după părerea domnului Toma, să ne lămurim terminologic uh, bagajul de termeni și să fim atenți, să garantăm tuturor, dacă vorbim uh, numai de cei care au perspective de a primi statutul de refugiat sau de toată lumea. Mulțumesc. Doamna Stevens. Chair and good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor, domnului raportor pentru munca sa, care demonstrează că putem veni cu un text foarte echilibrat și bine țintit. Aș avea totuși câteva puncte pe care aș dori să le critic. Dacă îmi permiteți, aș putea să le evoc. Eu sunt de părere că este foarte important să subliniem că nu există un concept așa general, refugiatul. Văd că raportorul a acordat deja atenție anumitor uh, nevoi specifice ale anumitor grupuri în rândul refugiaților, spre exemplu copiii, femeile, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități. Cu toate acestea, eu cred că trebuie să subliniem, în general, că fiecare refugiat este o persoană individuală, cu propria sa, propria sa viață, cu propriile sale calificări și nevoi. Și trebuie să spunem că suntem conștienți de situația critică și dificilă în care femeile refugiate se găsesc. De aceea, eu prefer să mă gândesc mai degrabă la o integrare foarte specifică și țintită, bazată pe egalitatea de tratament, cu atenție acordată diferitelor grupuri țintă. În al doilea rând, aș dori ca raportul să menționeze în mod mai clar eforturile de integrare care trebuie să fie dirijate către cei care se vor rămâne în Europa pentru o perioadă mai îndelungată. Resursele sunt limitate, de aceea trebuie să ne asigurăm că ele sunt bine cheltuite. După părerea mea, o utilizare eficientă a fondurilor, a banilor, ar trebui să ne permită uh, o accelerare a procedurilor de azil și, de asemenea, în același timp, ca migranții să fie considerați un grup țintă pentru integrare. Mai mult decât atât, eu nu cred că integrarea migranților și a solicitanților de azil, a refugiaților, poate fi o soluție pentru populația care îmbătrânește în Europa. Așa că nu pot să susțin o revizuire a directivei Carta, alba, Albastră în acest sens. Și uh, există mai multe alte aspecte care ar trebui să fie abordate eventual separat. Nu putem să punem capăt neajunsurilor economiei interne ale Uniunii Europene prin venirea refugiaților, ci trebuie să creăm condițiile necesare pentru creștere și ocupare. Aceasta este precondiția pentru a avea o integrare de succes a refugiaților. Și ca ultima observație, eu cred că poate exista oarecare flexibilitate pe piața muncii care ar putea duce la o integrare timpurie a refugiaților, bagându-ne pe munca uh, și colaborarea cu raportorul, eu cred că putem avea ședințe foarte constructive și rodnice și aștept colaborarea noastră viitoare. Mulțumesc! Ja, Flexibilität kann manchmal auch zum Gegenteil führen. Da, flexibilitatea poate avea și efecte contrare. Doamna Weber the, the right time for the... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e momentul potrivit pentru Parlament pentru a trimite un mesaj inteligent în afară către uh, cetățenii europeni și ce, către cei care doresc să vină în Uniunea Europeană despre felul în care putem să protejăm ambele categorii. Și aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Am avut deja ocazia să mă uit la amendamentele de compromis și să văd că Multe dintre lucrurile care sunt foarte importante pentru grupul meu politic sunt deja cuprinse în amendamentele de compromis sistem comun de azil care să îmbunătățească procedura de recunoaștere a acestor drepturi, o abordare specifică pentru grupurile vulnerabile, mai ales femeile, copiii și oamenii în vârstă și persoanele cu disabilități atenție la politicile uh, pe gen pentru a avea o adevărată integrare, o abordare exhaustivă în ceea ce privește integrarea pe piață, tocmai pentru a diminua o eventuală izolare sau o inadvertență Uh, în uh, ceea ce privește integrarea pe piață. Apoi să se țină seama de competențele ca și calificările refugiaților. Eu personal nu consider că o relocare, un mecanism permanent de relocare pentru toate statele membre ar fi uh, un minim de solidaritate pe care statele membre ale acestei Uniuni ar trebui să uh, îl demonstreze uh, ca și semnal de apartenență la Uniunea Europeană și nu doar o adunare de, de state membre. Noi am înaintat un amendament în ceea ce privește perioada minimă sau perioada maximă pentru a avea acces la piața muncii. Raportorul a sugerat nu mai multe șase luni. Cu toate acestea, cu toții știm foarte bine, dar și din prezentarea de săptămâna trecută, că există mai multe state membre care s-au gândit la o perioadă mai scurtă și mie mi-e teamă că dacă am venit cu această perioadă de șase luni, s-ar putea să devină o politică standard peste tot în Uniunea Europeană. Eu cred asta, eu cred că într-adevăr trebuie să acordăm acest acces la piața muncii cât mai repede cu putință, tocmai pentru a evita anumite probleme și sentimentul acesta de izolare a refugiaților. De asemenea, salut și alte aspecte care sunt cuprinse în raport, faptul că s-a insistat foarte mult pe accesul la formare, la educație, la locuințe, la anumite servicii. Toate aceste lucruri vor contribui în mod clar la o bună integrare a acestora pe piața muncii. Și sunt convinsă că pe durata ședinților uh, coordonatorilor, uh, raportorilor din umbră, vom veni cu îmbunătățiri la acest text. Dankeschön, Tanja González. Mulțumesc, doamna González Penas. Gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca pe care a depus-o pe acest raport și pentru comentariile și contribuțiile sale pe durata dezbaterii de astăzi. E un raport foarte complex complet cu puncte de vedere diferite, uneori divergente și așa cum s-a văzut și din amendamente, așa că vrem să vă mulțumim pentru eforturile făcute în prima versiune a acestor amendamente de compromis pe care ne le-ați trimis ieri. Din punctul nostru de vedere, evident, vă puteți bizui pe sprijinul nostru la toate amendamentele care se referă la apărarea drepturilor omului, la lupta împotriva discriminării, sub toate formele sale. Și acele amendamente care au conținut social, care se referă la accesul la sănătate, la educație, la protecție socială sau la locuințe pentru acei solicitanți de azil sau pentru refugiați și vrem să includem o investiție publică sporită printr-un fond specific, accentul punându-se pe solicitanții de protecție internațională, care sunt cei mai vulnerabili. Și plecând de la, de la amendamentul la care s-a referit domnul uh, raportor, și anume calificările profesionale, ceea ce noi am spus este că ni se pare bine Evident că trebuie să se recunoască calificările profesionale, însă acest lucru nu trebuie să fie niciodată văzut ca un fel de proces de discriminatoriu în momentul în care trebuie să se hotărască dacă da sau nu persoana respectivă poate beneficia de azil. Am, sper că am clarificat concret această neînțelegere. Apoi ați făcut trimitere de asemenea și uh, la discursul acesta de teamă care există din ce în ce mai mult în Europa și noi trebuie să luptăm împotriva acestor false mesaje și trebuie să combatem confuziile acestea care există și anume că este incompatibil să poți să primești Uh, refugiați, să le garantez dreptul la azil și că acest lucru ar fi incompatibil, deci, cu garantarea drepturilor de bază pentru cetățenii europeni sau pentru o calitate de viață suficient, adecvată. E ceva foarte uh, uh, fals și ceea ce face cetățeanul european uh, este, de fapt, Uh, singurul pericol cu care se confruntă cetățeanul european este, de fapt, politica de austeritate care există în anumite țări, mai ales în cele din Sud. Bun. S-a spus deja săptămâna trecută în ședința noastră din săptămâna trecută că nu se, nu se aplică suficiente măsuri de integrare pentru refugiați pe piața muncii, pe termen scurt. Și pe termen lung asta ar însemna mult mai multe costuri, costuri economice, costuri politice, costuri de coeziune în societatea noastră. Vreau să mă refer în acest sens la dreptul individual pentru fiecare persoană să solicite protecție internațională și dreptul pe care îl are în, în consecință de a avea acces la piața muncii, de a dispune de un salar minim și de a beneficia de reîntregire familială. Aceste drepturi Uh, sunt uh, fezabile. Mai trebuie doar uh, să existe și voință politică. De aceea trebuie să avem niște criterii foarte clar pentru solicitanții de azil la nivel de educație, de uh, formare, de, uh, în funcție de situația economică a țării uh, de primire. bine, toate aceste criterii suplimentare nu sunt acceptabile din punctul nostru de vedere. Dorința este în anumite cazuri de a învinovăți pe migranți și nu asta trebuie să facem. Ba din potrivă, noi trebuie să luptăm împotriva traficului cu migranți și să uh, supraveghem rutele de intrare. Așa că, după părerea noastră, e nevoie de mecanisme pentru a primi uh, imediat refugiații și cerem să se aplice uh, angajamentele de primire uh, și uh, luate de către statele membre de primire a refugiaților și e nevoie de acces la piața muncii într-o perioadă de șase luni, odată ce se vor acorda permisele de muncă, care de altfel sunt un element fundamental și să sperăm că prin aceste uh, uh, sugestii vom contribui la îmbunătățirea textului uh, domnului raportor. Mulțumesc! Vielen Dank. Jean Lambert ist nicht. Mulțumesc, doamna Lambert nu e aici. Terry Preia. Laura Age atunci. Sì, <clears throat> grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc mai ales colegului Benifei pentru acest raport și pentru atitudinea sa deschisă. Doresc să-i mulțumesc și pentru faptul că ne-a trimis primele propuneri de amendamente de compromis pe care le evaluăm în momentul de față uh, și la care lucrăm uh, pentru a avea o abordare cât mai eficientă. Pozițiile noastre erau exprimate, erau puține, dar într-o oarecare măsură foarte importante. Am cerut uh, o împărțire egală a responsabilităților și o repartizare obligatorie, deci un mecanism oblig- de repartizare obligatorie care să se facă parte dintr-un sistem comun de azil. Aceste măsuri trebuie să fie aplicate și în afara Uniunii Europene, deci pentru controlul fluxurilor migratorii, pentru a opri pe cei care nu au dreptul să intre în Uniunea Europeană, uh, Uh, și am cerut um, o gestionare eficace comună. Uh, am cerut să se facă distinția între acțiunile urgente și cele pe termen mediu și lung pentru a fi eficiente. Să se facă o, o integrare durabilă și o evaluare a condițiilor statelor care trebuie să garanteze uh, garantarea acestor uh, refugiați. Fără a uita că aceste state nu trebuie să folosească fluxurile migratorii, adică accesul imigranților ca mână de lucru um, cu costuri reduse, pentru că astfel nu s-a respectat drepturile omului. Este important să se garanteze asistența în momentul sosirii, nu doar asistență lingvistică, ci Trebuie prevăzute persoane care să ofere un, un sprijin cultural, deci să fie mediatori culturali că, pentru a garanta înțelegerea reciprocă între, uh, ce, dintre gazde și um, oaspeți. Uh, politicile de urgență trebuie să fie excluse din uh, uh, limitele bugetare ale Uniunii Europene și de asemenea sprijinim ideea ca fondul pentru migrație și azil în momentul uh, revizu uh, revizuirii cadrului financiar uh, multianual la jumătatea perioadei, trebuie să se acorde fonduri suplimentare pentru că este epuizat, tocmai pentru a oferi condiții demne de viață refugiaților. Am dat 3 miliarde și jumătate Turciei pentru a gestiona problema migranților, deci cred că trebuie să putem să gestionăm în mod autonom, dar împreună această problemă care nu ar trebui să fie o problemă, ci un sistem, uh, că, pentru că trebuie să ne obișnuim cu ideea că fluxurile migratorii vor fi o realitate a următorilor ani, așa cum a fost întotdeauna. Trebuie să gestionăm cât mai rapid uh, solicitările de azil și doresc uh, să uh, vorbesc pe scurt despre cartonașul albastru sau cardul albastru, proiect care nu s-a aplicat în practică. Iată care au fost propunerile noastre. Salutăm compromisurile și mulțumim colegului Benifei pentru că este un raport foarte complicat, delicat, dar și urgent. Deci suntem gata să colaborăm în continuare uh, pentru a ajunge la un document final pe care să-l sprijinim cu toții, dar care să fie și uh, eficace în momentul aplicării lui. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru flexibilitate. O înlocuiesc pe doamna Jean Lambert, care, din păcate, nu poate fi de față. Câteva observații în numele grupului nostru politic. Suntem foarte încântați de acest raport, sprijinim multe dintre amendamente și vrem să mulțumim domnului raportor pentru uh, propunerile foarte constructive și mai ales acele amendamente care înlătăresc rolul autorităților locale și a societății civile în general. Este ceva crucial pentru că aceasta va fi elementul cel mai important, instrumentul cel mai important pentru a putea crea o piață de o participare eficientă a migranților la piața muncii. Noi vrem să mulțumim de asemenea raportorului pentru faptul că a preluat foarte multe din amendamentele noastre, mai ales acelea care se referă la eforturile pe care le facem în momentul de față în legislația europeană existentă, pentru că există multe lucruri care pot fi făcute deja bazându-ne pe legislația deja existentă și ceea ce nouă ni se pare crucial este că nu trebuie să ne uităm doar să avem o perspectivă pe termen scurt, ci trebuie să ne gândim la felul în care putem integra acești refugiați și solicitanți de azil pe piața muncii pe termen lung. Și în acest sens, cred eu că multe amendamente din partea noastră se referă la acest lucru și au fost preluate. Și un alt aspect pe care în continuare îl discutăm este să vedem dacă putem crea încă un fond în cadrul uh, ISF, pentru că, după părerea noastră, dacă nu avem fonduri suplimentare, s-ar putea să creăm un fel de concurență între diferitele programe care sunt utile și care există deja. De aceea, poate că ar fi bine să avem uh, finanțare, oportunități de finanțare mai flexibile pentru acest domeniu. Eventual să vedem dacă putem susține niște modificări în cadrul financiar multianual, așa cum s-a propus la aliniatul 16. Acest lucru ne place și suntem de părere că ar merita să fie dezbătut uh, în contextul finanțării. Uh, vreau să mulțumesc încă o dată, deci, domnului raportor și așteptăm o colaborare rodnică. Mulțumesc! Danke sehr, Mara Pizzotto. Mulțumesc, Mara Pizzotto. Grazie. Mulțumesc. Lipsea un raport uh, privind problema imigranților am impresia că este noul sport în Parlamentul European. Noi tot adoptăm rapoarte în fiecare comisie uh, din Parlament și am impresia că în ultimii ani uh, situația nu s-a îmbunătățit. Deci, este evident că abordarea noastră este greșită în uh, modul în care um, abordăm acest subiect. Sper că Europa nu dorește să importe milioane de sclavi, pentru că eu am impresia că aceasta e direcția în care mergem. Doresc să spun colegului Benifei că nu e un delict să-i apărăm pe ei noștri, pentru că dacă e un delict, mă denunță. eu însă, mă eu îi apăr pe cetățenii italieni, apăr șomerii italieni. Uh, după părerea mea, raportorul a făcut o greșeală pentru că a vorbit cu sindicatele, cu asociațiile imigranților, cu lumea întreagă, dar nu a vorbit poate cu șomerii din țara lui. Nu a vorbit cu cei de vârsta lui, având în vedere că 40% din tinerii din Italia nu au un loc de muncă. Și e greu să le explicăm acestor tineri că cei care sosesc, un imigrant are dreptul la un loc de muncă și ei nu. Eu nu știu ce cuvinte să găsesc pentru a spune acest lucru. Eu cred însă că trebuie să abordăm mai întâi, la nivel european, uh, problema locurilor de muncă, problema șomajului, pentru că, într-adevăr, că mulți mor uh, de cealaltă parte a Mediteranei, dar oamenii mor din cauza șomajului și în Italia. Chiar ieri, în provincia mea, s-a sinucis încă o persoană care și-a pierdut locul de muncă. Aș dori să avem curajul să abordăm subiectul în mod mai realist. Nu suntem un partid populist, suntem realiști. Uh, constatăm situația și poate ar fi bine ca în amendamentele în amendamente să ții cont de realitatea din țara ta pentru că amendamentele pe care le-am depus noi nu sunt uh, rasiste, sunt de uh, bun simț. Spunem că trebuie să luptăm împotriva șomajului în Italia și subiectul imigrației trebuie abordat altfel. Dacă dorim să importăm milioane de sclavi sau să importăm toată Africa aici la noi în Europa, nu vom reuși. Ceea ce spunem de mult și pot să repet asta și aici, chiar dacă nu este contextul cel mai potrivit, trebuie să abordăm subiectul imigrației acolo unde se, este originea ei. Trebuie să cooperăm mai mult, să alegem persoanele care ajung la noi, pentru că atunci când ajung sute de mii de persoane în Italia și doar 30% dintre acestea sau chiar mai puțin vor avea statutul de refugiat peste un an și jumătate. Acest lucru înseamnă că avem 100.000 de persoane care uh, se plimbă prin Italia, sunt imigranți uh, ilegali și uh, sau lucrează la negru sau devin delicvenți și reprezintă o problemă pentru societatea noastră. Aș dori ca și în Parlamentul European să ascultăm cu mai multă atenție ce au de spus partidele care doresc pur și simplu să înscrie imigrația într-un context de bun simț și poate numai astfel vom reuși să rezolvăm problema în mod real și în mod productiv. Dacă nu va fi încă un raport inutil pe care o adoptăm sau pe care adoptați dumneavoastră, mai bine zis. Ich habe keine Wortmeldungen, deswegen kann Nu s-a mai cerut cuvântul, așa că dau cuvântul domnului Brando Bonifei. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să clarific câteva elemente Vreau să spun colegei Bizoto că acest raport nu se referă la imigranți, ci la refugiați, solicitanții de azil. Nu e vorba de sclavi uh, moderni în Europa, e vorba de rezolvarea persoanelor care fug uh, dintr-o situație de sclavie sau uh, alte situații dramatice. Deci distinția între persoanele care fac obiectul, care, care suferă astfel de situații grave este esențială Eh, este, trebuie să le oferim eh, protecție internațională și trebuie să facem distinția între aceștia și migranții economici. Este unul dintre aspectele pe care am încercat să le abordăm cu bun simț și pragmatism, așa cum au spus, cred, reprezentanții majorității grupurilor politice. Poate uneori bunul simț se află în rândul majorității, totuși. Uh, Aș spune oricum că ar fi mai bine să citiți raportul, pentru că în raport se spune clar că nu există nicio voință, nicio, nicio intenție de a afecta alte categorii dezavantajate. De, se vorbește despre șomerii, tineri și mai puțin tineri, în momentul în care facem politici pentru integrarea refugiaților. Acesta este un punct cardinal în raportul meu și anume că nu putem să facem o politică de integrare a refugiaților uh, nu putem să acționăm pentru a integra pe piața muncii, creând în același timp uh, condiții de dumping social uh, sau uh, Uh, făcând să se înrăutățească condițiile pentru lucrătorii autohtoni și nici nu trebuie să scadă finanțarea coeziunii uh, pentru a, lua, a lua resurse de la categoriile dezavantajate pentru a le acorda refugiaților. Deci nu putem să luăm de aici pentru a da dincolo. Din potrivă, în raport se propune ca limita de buget pentru Fondul Social European să crească pentru a face față acestei situații noi care nu mai nu poate să fie rezolvată uh, în dezavantajul categoriilor uh, care suferă în um, rândul europenilor. Însă nu trebuie să facem propagandă uh, pe cheltuiala cetățenilor noștri. Pentru a comenta acum observațiile celorlalte grupuri politice, mă bucur că suntem de acord, așa cum știam deja, că punctele noastre de vedere sunt apropiate. Mai, de exemplu, în ceea ce privește nevoia de a se interveni rapid, nevoia de a se consolida fondurile pentru uh, coeziunea socială, de a se oferi fonduri suplimentare pentru coeziunea socială, uh, faptul că trebuie să avem o abordare comună în procedurile de azil și un sistem comun. Și este evident că rămân însă câteva lucruri controversate despre care va trebui să mai discutăm la reuniunile raportorilor din umbră. Uh, pentru a încerca să ajungem și la alte compromisuri. E vorba aici de echilibrul între sporirea competențelor, care nu poate să aibă loc, uh, nu poate să ducă la discriminări între solicitările pe care le primim, uh, dar Uh, cred că se poate înțelege astfel cine are mai multe șanse de a obține un loc de muncă stabil uh, pentru a orienta acțiunile pentru integrarea refugiaților. Deci uh, trebuie să se ajungă la un echilibru în legătură cu acest aspect, precum și în ceea ce privește finanțarea, în legătură cu care există poziții diferențiate, dar cred că în principiu toată lumea aproape toată lumea sprijină evitarea acțiunilor care uh, reprezintă acțiuni de dumping împotriva altor categorii dezavantajate. Și mi se pare evident că clarificarea terminologică, deci um, clarificarea destinatarilor unui tip de sprijin uh, uh, fie că e vorba de servicii sau de acces la sistemul social, um, este foarte importantă pentru că și la nivel de terminologie există divergențe, cred, care trebuie bine înțelese și trebuie să decidem împreună cum trebuie să folosim anumiți termeni. Și vreau să închei spunând că am impresia făcând aluzie și la alte aspecte, cum ar fi sprijinul acordat uh, uh, autorităților locale, municipalităților și nevoia de a face eforturi de mediere culturală, deci cred că în legătură cu aspectele fundamentale, așa cum au spus marea majoritatea grupurilor politice, suntem de acord. Deci sunt uh, sigur că, dincolo de aspectele delicate, importante, cum ar fi și directiva Uh, privind cardul albastru, uh, în legătură cu care există poziții diferite, deci cu excepția unor aspecte, dar nu multe, în legătură cu care avem poziții diferite, deja avem o abordare sprijinită de majoritatea grupurilor politice, deci sunt convins că vom uh, Uh, termina uh, raportul în mod uh, eficace și util pentru Europa și pentru cetățeni. Este important să se facă o reformă care, pentru a modifica ce trebuie modificat nivelul legislativ și pentru a avea mai practici mai bune, practici comune pentru integrarea refugiaților, care să nu facă să sufere alte categorii dezavantajate care sunt deja afectate de criza economică din ultimii ani. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc. Pe 30 mai vor, vom vota în comisie și probabil în plenară în iulie. Bun, ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi, reprezentarea angajaților în consiliile de administrație în Europa. Raportor sunt chiar eu. Uh, O să vă spun chiar de la început, rapid, că pe această temă am văzut foarte mult entuziasm din partea membrilor comisiei, mi-era clar. Au fost 282 de amendamente, ceea ce m-a surprins după prima discuție pe care am avut-o pe marginea acestui raport. Nu o să vă spun exact uh, despre ce e vorba, ar fi și greu cu 282 de amendamente, chiar eu am făcut câteva, pentru că avem o limită de uh, cuvinte în text, deci mi-au venit idei cum să spun mai clar și mai uh, corect anumite lucruri. Și unele amendamente doresc exact acest lucru, să spunem mai clar, mai concret ce avem de spus în acest aviz și deci voi completa cu aceste amendamente. A doua grupă de amendamente vizează unele modificări uh, lingvistice de formulare Ceea ce e ușor de înțeles, date fiind problemele terminologice legate de această temă. Deci, cred că și aici, împreună cu raportorii din umbră, o să putem lucra foarte bine. Al treilea tip de amendamente mi se par foarte interesante, pentru că, de fapt, spun, totul trebuie să rămână așa cum este. E bine. Și am putea spune atunci să lăsăm așa cum e uh, raportul, dar noi ce vrem să facem e să, lămurim uh, și în luările noastre de poziție și ale comisiei că suntem pentru consolidarea Europei sociale, pentru o apărare mai bună a oamenilor, a ocupării și așa mai departe. Aici avem ceva cât se poate de concret. Dacă dăm înapoi pe aceste privințe și uh, lăsăm lucrurile așa cum sunt, atunci eșuăm. Al patrulea tip de propuneri de amendamente m-a surprins oarecum și recunosc că m-au și distrat. 62 de amendamente, mai exact, ar propune, de fapt, ștergerea unor pasaje întregi din raport. Dacă le acceptăm, mai ales din partea patru membri din comisie, practic din raport mai rămâne titlul și 15% din conținut. Restul dispare. Poate că n-ar fi tocmai rezonabil. Foarte amuzant mi s-a părut un amendament despre care o să vă vorbesc. În uh, comisia noastră ne-am declarat uh, clar împotriva directivei privind societățile unii personale. Am respins această directivă deoarece ea crea posibilitatea ca uh, la nivel național, uh, pur și simplu regulile să fie eludate. Și, și dacă în raport nu mai avem acest pasaj, atunci practic ne pronunțăm uh, diametral opus față de rapoartele precedente ale Comisiei. Și ar mai fi amendamente care doresc să subliniem ceea ce se știe, că uh, în ceea ce privește dreptul, dreptul companiilor al societăților comerciale trebuie completat și că dacă nu se face acest lucru, de ce în trecut, ca și comisie, ne-am tot uh, uh, zbătut ca această poziție să fie uh, preluată în politica Comisiei privind societățile comerciale. Deci, acum avem un bun prilej să o aducem mai departe. Și încă o observație, vă atrag atenția mi s-a atras atenția și mie că uh, să fiu atent să nu fie un instrument socialist acest uh, raport. Există uh, sisteme în 18 state membre, nimeni nu vrea să le uniformizeze. Există 18 sisteme diferite în statele membre, inclusiv în Norvegia, uh, în legătură cu implicarea angajaților în consiliile de administrație. În plus, nicio societate comercială nu vrea să fie silită să schimbe forma de organizare. Deci, aceste sisteme sunt adoptate voluntar și când se face acest lucru, trebuie ținute uh, seama de opinia angajatorilor. Nu e vorba de a ales așa ce îți convine, ci de respectarea dreptului. Și la asta se referă, de fapt, raportul, care pledează pentru standarde minimale europene. Au statele membre în continuare posibilitatea de a decide, dar dacă uh, e să garantăm anumite drepturi, în materie de drept al societăților comerciale, atunci să existe standarde minimale. Iată, ne-am bucurat și până acum de discuții interesante pe această temă și dau cuvântul pentru PPE domnului Van Kendelare. Ook, beste collega's. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule raportor, dragi colegi. După cum am spus deja, în această primă intervenție în ceea ce privește participarea lucrătorilor, dreptul la informare și la consultare pentru uh, lucrători este ceva esențial, pentru că asta va permite o ameliorare a productivității, o mai bună participare la viața de zi cu zi a întreprinderii și, de altfel, e un drept recunoscut lucrătorilor. Și, de altfel, într-adevăr, în Uniunea Europeană se prevede ca pentru obiectivele sociale ale Uniunii Europene să se țină seama și de diferitele sisteme care există în momentul de față. În amendamentele mele am insistat asupra principiului, asupra principiului de subsidiaritate și știm că reprezentativitatea lucrătorilor e ceva care există în funcție de tradiția fiecărui stat membru. Există anumite situații în care nu există niciun fel de reprezentare în Consiliul de Administrație, în, uh, în țări cum ar fi Regatul Unit, uh, țările de jos uh, sau chiar în Belgia. Asta nu înseamnă că lucrătorii nu au niciun fel de drept. Nu, partenerii sociali sunt cei care atunci joacă un rol deosebit de important și atunci uh, aceștia sunt consultați, lucrătorii sunt consultați, sunt implicați în instaurarea anumitor politici în favoarea ocupării. De altfel vreau să vă spun că PPE-ul nu își dorește să se instaureze vreo directivă sau vreo noi uh, norme în acest sens. Având în vedere uh, diversitatea de reprezentare a lucrătorilor în diferitele state membre, nici măcar n-ar fi oportun. De aceea cred eu că ne putem gândi și la alte opțiuni uh, și anume trebuie să fim gata să învățăm unii de la alții și cred că prin acest raport de inițiativă vom reuși să facem acest lucru. Așa că mă bucur de deja încă de pe acum uh, la gândul că vom avea dezbateri cu dumneavoastră, raportor principal și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Jana Langsam. Enrique, tu kommst gleich. Jetzt kommt Eduard. Enrique, tu aștepți un pic mai întâi Eduard Martin. Question d'ordre. O chestiune de procedură, domnule președinte. Am, am, I'm sorry to disturb you. Îmi pare rău că vă întrerup, însă trebuie să plec. Acum, chiar acum, pentru că trebuie să merg la hemiciclu pentru un moment de reculegere. Și dacă sunt de acord colegii, pot să iau cuvântul mai târziu. Dacă nu, atunci îmi cer scuze Însă, acum trebuie să plec, trebuie să plec acolo. Atât vreau să spun. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Ok. You come back? Okay. Bun, dar vă întoarceți, da? Veniți înapoi. Bun. That's okay. Atunci e bine. Merci, et merci. Eduard Martin. Da, mulțumesc, domnule președinte și raportor. Aș dori să spun că acest raport trebuie și va contribui la democrația socială care trebuie să existe în întreprinderi. Din punctul meu de vedere, așa cum am mai spus de mai multe ori, nu e vorba de o obligație uh, să impunem un model celorlalte alte state membre. Există culturi diferite, erită diferite organizații sindicale și deci ideea este că trebuie să demonstrăm eficiență. Eficiența, din punctul meu de vedere, înseamnă ca acest raport să meargă în această direcție, să anticipăm, să acționăm pentru a evita tot felul de drame sociale și economice. Și nu putem spune că astăzi, peste tot în Europa, această democrație socială e în floare, deși există dreptul la informare. Însă, de multe ori, e vorba de informații pe care le uh, primești de altfel din presă sau din partea sindicatelor atunci când ești pus în fața faptului împlinit. De aceea vreau să spun că ceea ce ne-ai propus tu ca și raportor e un prim pas Împreună cu grupul nostru am încercat să modificăm textul în așa fel încât nu să opunem modelele unele altora, ci să oferim lucrătorilor în funcție de practica lor curentă și de cultura lor șanse de a fi mai eficienți, de a participa la um, alegerile strategice din întreprindere. Acesta este și miezul raportului, de altfel. Într-adevăr, trebuie să punem accentul pe formare, consultare, participare. Da, deși codecizia a demonstrat că e o metodă eficientă, mai ales în țările nordice. Eu personal aș fi preferat să avem același lucru cam peste tot, ținând seama acum și de specificitățile fiecărui stat membru, nu se poate. Însă, ă, conceptul acesta de Consiliu de Administrație, da, vreau să vă spun că m-a surprins și pe mine anumite amendamente aici. Noi nu ne dorim să spunem că anumite competențe sunt mai ă, importante, ă, ci vrem să insistăm asupra prezenței unei firme multinaționale pe mai multe state membre ale, în mai multe state membre ale Uniunii Europene, atunci e clar că trebuie ca aceste informații să fie împărtășite, să fie partajate în așa fel încât nu să armonizăm ansamblul politicilor sociale, pentru că și acolo încă mai mult de dezbătut, de ce nu, la o adică, ci pentru a încerca să promovăm acele modele sociale mai de succes și să le oferim și celor de care nu beneficiază de ele deocamdată. E o adevărată realitate socială în Europa în momentul de față că astfel de multinaționale să existe pe mai multe teritorii uh, ale mai multor state membre ale UE. Acum, personalul, societatea, firma respectivă, e clar că, că trebuie să punem capăt anumitor practici, pentru că unii chiar au și găsit care era lacuna pentru a scăpa de anumite forme de guvernanță în întreprindere uh, și de a scăpa de anumite obligații de informare și de consultare. Eu sunt de acord cu ceea ce ai spus, e clar că trebuie să punem capăt acestui fenomen cât mai repede cu putință. De trebuie să găsim de asemenea și o, o metodă de armonizare, în orice caz un echilibru pentru a avea o articulare cât mai bună între, pe de o parte, decizie, deci o decizie optimă prin consultare, prin participare. Acesta este și sensul amendamentului pe care l-am depus eu, 167. Și doresc să spun de asemenea că textul acesta, dacă este modificat în mod inteligent, va reprezenta un instrument foarte bun pentru a face în așa fel încât democrația să fie cât mai pregnantă și regulile sociale să fie în interesul tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul colegul Bajir. Dear Chair, Now, you and I have been known to... Mulțumesc, domnule președinte. Eu și dumneavoastră ne cunoaștem de multă vreme. Însă mi-e teamă să spun că mm, raportul ăsta nu mă distrează. O să fie amendamente multe din, pe care am să le înaintez din partea mea, din partea raportorilor noștri din umbră și din partea multor membri ai comisiei acestea. Propunerile pe care le faceți în text sunt pur și simplu de neacceptat pentru mare parte dintre noi astăzi, aici. Două dintre ele Două amendamente pe care le-ați uh, înaintat, multe dintre ele, de fapt, sunt ștergeri. Din multe din amendamentele pe care le-am înaintat noi, multe sunt uh, ștergeri ale anumitor părți din text pentru că volumul acestor amendamente ar trebui să vă indice faptul că ceea ce propuneți noastră în raportul acesta fie nu e dorit, fie nu e potrivit sau poate nu e fezabil și mai important, la nivel european. Eu am să încerc să încep cu o notă pozitivă. Există un considerent în textul de origine pe care pot să-l susțin, considerentul D, care spune în felul următor că formele de participare a lucrătorilor la nivel de întreprindere există în 18 state membre ale Uniunii Europene și în Norvegia, însă sunt diferite, sunt foarte diferite în funcție de um, dezvoltarea economică, socială, a țării respective. Și aici un element crucial, domnule președinte. 10 state membre nu au reglementat în acest domeniu. Și cei care au făcut acest lucru observăm că există disparități în continuare. Deci, orice formă de directivă pe care ați putea o propune s-ar putea să nu țină seama de această specificitate, de aceste diferențe și atunci ar fi ceva de nedărit. O abordare care se uh, Uh, concentrează pe împărtășirea celor mai bune practici ar fi mai potrivit aici, mai acceptabilă din punctul meu de vedere și din punct de vedere al ECR. Dați-mi voie să mă refer acum și la alte domenii, alte idei pe care le-ați uh, formulat în text. Ceea ce ne-a surprins este că reprezentarea lucrătorilor trebuie să le acorde aceleași drepturi ca și proprietarii firmelor și gestionarii acestora. Acum, noastră știți că Parlamentul angajează personal și oferiți personalului din Parlament aceleași drepturi ca și cei care uh, iau decizii? Uh, ca și cum le-ați, le trimite pe toți în plen să voteze uh, miercuri, pentru că nu știu dacă acest lucru s-ar putea, s-ar putea să fie împotriva regulamentului și asta din motive întemeiate, așa că nu pot decât să nu fiu de acord cu această abordare. Uh, nu știu dacă ar fi ceva benefic pentru întreprinderea respectivă. Și o să vedeți acest lucru din amenda- cum reiese din amendamentul meu 15. Eu, ca și fost proprietar de uh, o afacere, știu că nu are sens așa ceva. E bine pentru angajați și pentru buna funcționare a întreprinderii, dar, în același timp, există multe restricții care trebuie să ne permită să asigurăm leadership și succes pentru întreprindere. Un alt punct la, pe care dumneavoastră l-ați menționat e faptul că în, în acele țări în care există reglementare sunt țările în care e cel mai mare succes economic. Acum, noastră știți din ce țară vin eu și, sincer, nu prea sunt de acord. Regatul Unit nu reglementează în domeniu și e o țară destul de succes, plină de succes și fără reglementare și nu-și dorește ca cei de la Bruxelles să vină să le spună întreprinderilor uh, uh din, uh, de la noi cum să se organizeze. Mi Sincer, sunt trist să vă spun că această propunere vine și e exact pe dos față de ceea ce își doresc cetățenii de la noi să facă uh, și ceea ce își doresc de altfel toți cetățenii din UE. E o abordare care nu e bună, pentru că uh, împinge Regatul Unit către ușa de ieșire și amendamentele care au fost depuse de, referitor din partea multor membri din multe state membre demonstrează că nu sunt singur să cred ceea ce cred și anume că acest lucru e o competență a statelor membre. Domnule Handel, Aici nu există un model european în ceea ce privește reprezentarea uh, angajatorilor, ba, angajaților, ba din potrivă. Este absolut esențial să nu impunem un model german care să fie un calapod unic pentru toată Europa, pentru că nu o să funcționeze. Mie aștept cu mare nerăbdare amendamentele noastre de compromis și am speranța că o să vă schimbați uh, abordarea și o să țineți seama și de îngrijorările serioase ce au fost exprimate astăzi de diferiți membri. Vă mulțumesc pentru atenție! So, Enrique Calveșambon bun, Enrique Calveșambon nu s-a întors, atunci Terry Reintke. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, dacă îmi permiteți, și eu foarte puternic vreau să-mi exprim dezacordul față de oratorul precedent, pentru că eu cred că Uniunea Europeană nu este doar o adunare așa de state membre, ci Uniunea Europeană are și misiunea de a reglementa anumite domenii, anumite politici, iar Regatul Unit este parte acestei uh, uh, Uniuni Europene. Și reprezentarea este importantă nu numai în ceea ce privește drepturile sociale și garantarea acestora în Uniunea Europeană, ci este de asemenea și o chestiune de reglementare a pieței interne, pentru că astfel întărim guvernanța economică. E ceva de care toată lumea va avea de câștigat, chiar și cetățenii europeni. Și în momentul în care am citit această propunere, am ajuns la concluzia că în momentul în care ne uităm la îngrijorările referitoare la principiul subsidiarității, când ne uităm la faptul că există diversitate și diferite abordări în statele membre, ei bine, în acest sens, propunerea ține seama de aceste îngrijorări uh, destul de uh, clar. Și e clar că există diversitate, modele diferite în diferite state membre, uh, există diferențe chiar într-un stat membru la nivel regional, dar aici discutăm despre reprezentare și cred eu că trebuie să facem acest lucru, pentru că spuneam adineauri, e vorba nu doar de drepturi sociale, ci e vorba și de piață internă. Dacă e să ne uităm la realitate, observăm că în situație de criză, mai ales în situație de criză, întreprinderile cu reprezentare puternică a lucrătorilor au dat dovadă de o capacitate de rezistență mai puternică și trebuie să promovăm acest lucru. Trebuie să vedem care este influența pozitivă a unei astfel de abordări în Uniunea Europeană și atingerea obiectivelor sale. Ar trebui să fie un scop pentru noi toți. Grupul nostru susține foarte mult această abordare și e clar că trebuie să avem anumite reguli în ceea ce privește reprezentarea lucrătorilor la nivel de consiliu de Administrație și e nevoie și de egalitate, egalitate a reprezentanților lucrătorilor și ceilalți reprezentanți din Consiliul de Administrație. Eu cred că dacă lucrezi împreună, atunci e clar că trebuie să o faci în mod constructiv și să ajungi la soluții găsite de comun acord. Deci trebuie să afli pe picior de egalitate și să ai posibilitatea ta să uh, contribui la găsirea soluțiilor. Și un ultim punct, pentru că eu cred că e ceva care a fost promovat prin amendamentele noastre, am încercat să subliniem această idee și nu e vorba doar de lucrători aici, care trebuie să fie preluați și incluși la nivel decizional, ci este și de, vorba și de faptul că există diversitate, diversitate chiar în interiorul companiilor. Și am spus accentul pe egalitatea de gen și am cerut să existe și o reprezentare aparte a tinerilor, pentru că dacă ai stagiari, ai uh, uh, ucenici, aceștia nu sunt uh, luați uh, în considerare și reprezentați așa cum ar trebui. De aceea cred eu că aceasta ar fi o adăugire importantă la o propunere foarte bună pe care o avem în, uh, pe masa de discuție din partea domnului Handel. Și în încheiere, Vreau să vă spun că eu, sincer, nu am deloc o abordare ierarhică în uh, ceea ce privește relațiile de lucru și cred că o abordare egalitară duce la găsirea unor mai bune soluții, cu un spirit constructiv, așa că susținem această propunere. Mulțumesc! Dankeschön, EFTD. Mulțumesc, FTDD. Doamna Laura Gea nu mai e în sală. Atunci, domnul uh, Dominic Marta. J'ai bien entendu. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit toate ideile pe care ne le-ați prezentat în mod precaut, spunând că e vorba doar de propuneri și că nu se impune așa ceva. Bun. Iată, deci, un proiect de raport care și-ar dori, după părerea dumneavoastră, să garanteze o reprezentare minimală a Uh, lucrătorilor, atât în firmele europene, cât și cele transfrontaliere, cât și naționale ale Uniunii Europene. Dar vedem că pe subiectul acesta e dezbatere posibilă și fiecare interpretează așa cum crede el mai bine, în mod antagonist uneori. Noi suntem de părere că lucrătorii trebuie să fie informați. Ei trebuie să participe la decizii. Da, evident, e o ceva foarte evident, că de multe ori în ateliere se rezolvă problemele pe care inginerii nu reușesc să le rezolve în birouri. De multe ori se întâmplă așa. Dar, în continuare avem o îndoială referitor la ceea ce ați prezentat dumneavoastră ca și model care nu s-ar impune ca lucrătorii să participe la consiliile de administrație și să obțină puterea acolo, sincer, nu. Și vă spun, azi dimineață s-a spus chiar, Domnul Martin a spus că noi vrem să avem uh, un cuvânt de spus asupra alegerilor strategice ale întreprinderilor. Deci spune exact pe dos față de ce uh, spuneați dumneavoastră. Deci alegeri strategice. Chiar dacă întreprinderea până la urmă este luată așa ca și o statec. Acum, din fericire, aici e vorba doar de întreprinderile foarte mari, ale mici, ci că n-ar fi afectate. Acum, problema se pune în felul următor. S-ar putea să existe consecințe nefaste, mai ales în perioada în care o traversăm momentul de față cu tensiuni economice și sociale. Și am văzut că există anumite blocaje sindicale dorite de domnul Martin Eduard, care au dus la ce? La dispariția unor mari întreprinderi în Franța sau la altceva, și anume delocalizare. Fondul European de ajustare la mondializare, din fericire, poate interveni în astfel de cazuri. Și în concluzie, intervenția Uniunii Europene în ceea ce privește legislația națională, de fapt asta vreți, ține, după părerea noastră, de o interpretare extensivă a competențelor care revin Uniunii Europene. Și, în final, așa un mic strat mai adaug, pentru prietenele noastre feministe în ceea ce privește propunerea referitoare la cotele de femei prezente în Consiliul de Administrație nu este justificat nici de către eficiența economică, nici de către principiile de egalitate și de meritocrație. Eu sunt de părere că e o adevărată insultă să vrei să impui cote există foarte multe femei care sunt șefi de întreprinderi foarte mari, care sunt foarte eficiente și care nu au așteptat să fie impuse cote ca să ajungă acolo unde sunt. Așa că îmi pare foarte rău pentru astfel de uh, idee. Vă mulțumesc pentru atenție. So, Enrique Calve... Domnul Enrique Calveș s-a întors. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru înțelegere și pentru răbdare. Și acum continui limba spaniolă. Vamos a ver, eh, sobre el... Eh, în ceea ce privește acest text. Încă de la bun început doresc să spun că, după părerea mea, participarea lucrătorilor la cele consilii de administrație este o un simptom al unei economii, al unor societăți care funcționează mai bine și nu a celor care au ajuns la un nivel de integrare socială superior mediei. Și deci eu susțin această idee, acest principiu. Acum am să încerc să mă concentrez pe trei idei, trei blocuri așa de amendamente, trei, așa cum au fost ele trimise amendamentele, evident, vrem să subliniem că există principii și idei care ne inspiră, nu numai pe mine ca atare, ci ca și grup politic. Domnul președinte și domnul raportor, în mod clar, a redactat anumite uh, idei care l-au înveselit, însă noi când ne-am citit pe noi ne-au întristat. Deci, cum spune proverbul, unul râde, altul plânge. Există subtitlul 1, și anume reprezentarea lucrătorilor în consilii, consiliile de administrație, etc., etc. Dacă ne uităm doar la titlu, o vedem că abordarea e destul de limitată încă de la bun început, e destul de concentrată. De aceea, noi vom susține ideea că, în fond, suntem un organism legislativ, reprezentăm partea legislativă și o, sugestiile, opiniile, avizele sau solicitările uh, trebuie ascultate. Acum, nu considerăm că participarea lucrătorilor trebuie să se limiteze doar la consiliile de administrație. Mai sunt multe alte modele și posibilități de reprezentare și în acest sens vom încerca să apărăm ideea că participarea lucrătorilor trebuie să se facă la nivelul potrivit și adecvat cine va hotărâ. Este evident că participarea lucrătorilor este de dorit, trebuie promovată. Însă asta va depinde de o serie întreagă de factori foarte diferiți în diferitele colțuri ale Europei. Cultura și experiența și țesutul sindical. Apoi, cultura, experiența în țesutul antreprenorial. Uh, apoi, sistemul de producție, pentru că nu e același lucru să ai întreprinderi mici și mijlocii de 50 și ceva de lucrători sau micro-întreprinderi de mai puțin de 10 lucrători. Apoi, uh, propria cultură, istorie, aș spune chiar și propria, propria climă, diferitele piețe ale muncii. Deci e clar că nu uh, putem avea omogeneitate perfectă. Și deci va trebui să ținem seama de acest lucru. Și ca să nu mai vorbesc și de propria istorie juridică a evoluției acestor drepturi în fiecare stat membru. De aceea trebuie să promovăm această reprezentare, însă evident cu flexibilitate și inteligență, în așa fel încât să fie un model operativ, operațional. Și apoi, evident, va trebui să amintim și faptul că e vorba de o reprezentare a lucrătorilor care trebuie să uh, aibă loc, să existe, să fie ceva însemnat. Însă, în niciun moment, în nicio etapă, nu trebuie să fie confundată această reprezentare cu o adevărată gestionare antreprenorială, cu răspunderea care revine șefilor de întreprindere. E foarte important acest lucru pentru ca gestiunea să fie eficientă. Deci trebuie să fim clari, să știm încă de la bun început cine sunt responsabile. Nu sunt sindicatele. Dacă sunt ei, atunci e un lucru care trebuie clarificat. Pentru că asta în momentul în care s-a introdus în Spania acum 40 de ani, pot să vă spun eu, și sindicatele știau foarte clar. Uitați, bun, noi vom, vom cunoaște ideile, vom încerca să influențăm, însă cei care sunt responsabili de gestionarea directă a întreprinderii sunt șefii de întreprinderi, sunt patronii. Asta să fie clar. Apoi, al doilea calup de amendamente se referă la actualizarea directivelor în vigoare în ceea ce privește reprezentarea uh, lucrătorilor în organismele uh, așa cum există și dorința este să îmbunătățim modelul. Evident că trebuie să actualizăm și trebuie să îmbunătățim lucrurile, să ne adaptăm față de ceea ce există. Bun, asta clar și sigur. Dar ce poate face aici Uniunea Europeană? Păi Uniunea Europeană nu poate decât să facă anumite recomandări, să vină cu benchmarking, să vină cu criterii, cu standarde, să spună că, uitați, așa putem să îmbunătățim funcționarea lucrurilor, dar la un moment dat ne vom confrunta cu o problemă, o problemă importantă pentru grupul nostru politic, și anume care este temeiul juridic. Până unde merge teremei juridic care să ne permită o posibilă intervenție concretă și directă pe piețele de muncă uh, care sunt, de fapt, competențe naționale? Deocamdată nu e foarte clar acest lucru. S-ar putea să fie un text prea ambițios. Dacă nu clarificăm acest punct, s-ar putea să avem un rezultat uh, uh mai slab la final. Și al treilea călup de amendamente se referă la această idee și anume care este temeiul juridic care ne-ar permite în mod concret să mergem atât de departe. Noi, în mod foarte clar, nu numai că am spus că sunt multe, multe, multe aliniate ce nu pot fi acceptate din punct de vedere al Parlamentului, pentru că temeiul legal, juridic, care ne-ar permite acest lucru nu există. Dar chiar și fără să fi studiat foarte mult acest lucru, un alt aspect foarte important e faptul că dacă noi, ceea ce ne dorim prin această directivă este să ne asigurăm că există un drept, ceea ce mie mi se pare fundamental, un principiu de drept și anume participarea lucrătorilor la organismele decizionale ale întreprinderii, răspunderea socială a întreprinderilor și așa mai departe, dacă vrem să asigurăm un astfel de principiu, să-l universalizăm, să stabilim un cadru la nivel european și chiar să mergem mai departe și să vedem până unde putem ajunge cu această bază juridică, atunci trebuie să facem o alegere, să vedem dacă vrem să intervenim în niște aspecte foarte concrete ale directivei cu aspecte care aș spune eu că nu sunt neapărat universale în Europa, ci care țin doar de un model unic. Mulțumesc. Îmi cer de, scuze, Enrique, nu era un apropo politic, ci îți aminteam de timp, trecuseră șapte minute. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt și de aceea voi încheia cu scurte observații. Trebuie să rog pe toți cei implicați, încă o dată, să citească. Dacă nu citim, nu merge nimic. În toate considerațiunile făcute, nu există întotdeauna adevăr. În primul rând, domnule Chambon, nu vorbim de o inițiativă juridică, ci un raport din, din proprie inițiativă în legătură cu o comunicare a Comisiei privind uh, anumite standarde care ar trebui avut în vedere în întreprinderi. În al doilea rând, în proiectul de raport se spune clar că uh, nu e vorba de uh, o intervenție în dreptul societăților comerciale. În al treilea rând, nu e vorba de nicio obligație, ci doar dacă se acceptă aceste idei, e vorba să creăm standarde minimale, care nu vin să pună sub semnul întrebării uh, uh, dreptul și reglementările naționale. Dacă am acceptat ce spune domnul Bashir, ar trebui să considerăm că, de fapt, nu există niciun um, drept european al societăților comerciale. Dacă e vorba să avem întotdeauna grijă să uh, fie respectate drepturile angajaților, pur și simplu trebuie să fim de acord cu aceste idei. Dar dacă există un temei juridic european care să permită dreptului național acolo unde există implicarea angajaților în conducerea întreprinderilor să sporească eficacitatea acestei implicări, atunci avem ceva de făcut la nivel european. Deci, nu trebuie să permitem ca în numele subsidiarității naționale să persiste sisteme care să permită să se folosească în continuare anumite portițe din legislație ca să se protejeze numai interesele uh, întreprinderilor. Nimeni nu vrea să impună acum Belgiei un model de participare a angajaților dacă acest lucru nu se potrivește cu cultura din Belgia. Deci nu e vorba de a impune uh, un sistem unui, unei țări care nu are un sistem. Numai dacă se hotărăște cineva să adopte un astfel de sistem, trebuie să respecte niște standarde minimale. Aceasta este uh, convingerea noastră și sarcina noastră ca și Comisie pentru Ocuparea Forței de Muncă și cred că ar trebui să ne continuăm discuțiile. Mi-a plăcut discuția, cu siguranță a fost interesantă și pe 15 iunie o să votăm acest uh, raport în Comisia noastră pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sper între timp să avem uh, compromisuri uh, bune care să întrunească acordul majorității. Mulțumesc deci încă o dată raportorilor din umbră. Sper că s-a lămurit care e intenția și care nu e intenția acestui raport și, cum ziceam, o să venim cu propuneri de amendamente de compromis. Și vă mulțumesc. Bun. Ne vedem uh, și după amiază. Mai avem și restul ordinii de zi. Ne vedem la 15 și vă doresc o pauză plăcută.